Can we begin? Putem începe. Bună dimineața tuturor! Sorry, please, take your seat, please. Excuse me. V-aș ruga să luați loc. Allora, we can uh, begin our meeting. Putem să începem reuniunea noastră și voi trece la italiană. V-aș ruga să faceți uh, liniște. Mulțumesc. Deci putem să reluăm uh, lucrările noastre. În această dimineață avem voturi și apoi prezentarea unui raport și o primă dezbatere pe marginea unui raport, după care vom avea și un workshop, deci o dimineață destul de densă. Și vreau să începem cu primul punct, aprobarea recomandărilor uh, coordonatorilor. Și aș dori să specific doar o mică modificare, în sensul că la punctul 2 am aprobat uh, cele trei audieri, însă până în momentul de față nu am <clears throat> formalizat niciun uh, raport, deci se va relua la următoarea reuniune. Deci acea frază nu e considerată uh, adoptată până la viitoarea reuniune. Deci putem trece acum imediat la votări. O observație vis-a-vis -vis de procesul verbal al coordonatorilor. Nu decisesem încă. Ok, bun. Îmi cer scuze. Președinta, confirmasem că este vorba de adoptare fără trimiterile la uh, rapoarte ci doar audierile. Deci trecem la primul vot. Este vorba de raportul colegei Libacică, care și-a prezentat raportul pe 27 februarie. Termenul uh, de depunere a amendamentelor a fost 27. 138 uh, de amendamente au fost prezentate și mulțumesc uh, doamnei raportor, dar și uh, raportorul din umbră pentru susținere și s-a ajuns astfel la o serie întreagă de compromisuri, ceea ce ne va facilita votarea. Înainte de a începe votul, aș dori să întreb pe Cristin Libașca dacă dorește să spună ceva. Ia. După. Am să revin după vot. Bun. În orice caz, este important ca Parlamentul să se exprime cu privire la procesul de la Bolonia înainte de uh, conferință. <clears throat> Supun votului compromisul numărul 1 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 30. Aici avem un vot pe părți la solicitarea SND. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că e adoptat, dar uh, pentru siguranță v-aș ruga să verificăm electronic. Deci deschid votul. A votat toată lumea? Deci nu închid încă votul, deci votul este în continuare deschis. Mare de votat uh, colega Triple. Acum închid votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 32 cu modificare. Ba, nu, revenim la cea de-a doua parte. Îmi cer scuze, spune președinta. Deci cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Și acum trecem la amendamentul 32 Mm, cu modificare prin amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ajungem la compromisul numărul 2, tot a raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, Abțineri. Mi se pare adoptat. Compromisul 3. A raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46. Vot pe părți solicitat de socialiști și democrați. Prima parte. Pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge, spune președinta. 48. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 cu amendamentul oral numărul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 modificat cu amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Eh, scuzate, apro la... Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 17 voturi pentru, 10 împotrivă. Se adoptă așadar. Trecem la 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abține, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 68 pentru, împotrivă, abțineri respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri respins. Trecem acum la amendamentul 70, vot pe părți, solicitat de popular, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că a trecut, dar de siguranță verificăm electronic. Deschid votul. A votat toată lumea. Închid votul. Deci se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 83 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 al raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 8 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, mi se spune. Deci dacă se adoptă, devin caduce toate cele până la 101. 101, sì, sì. Eh, eh sì, allora, eh, paragrafo 101. Deci ajungem la amendamentul 101. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 103. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, pentru că nu e foarte clar. Deschid votul. A votat toată lumea. Închid votul. E quindi sono 14 eh, Sunt 14 voturi împotriva, deci se respinge. Și atunci, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 10, pagina următoare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 116, în subsolul paginii, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 117, vot pe părți, solicitat de PPE. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia. Deschid uh, votul electronic, deci. Închid votul. Se respinge la egalitate. Nu, deci trecem la partea a treia acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 de pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul a fost prea rapidă. Deci deschid uh, votul la 131. Tutti hanno votato. A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge cu un vot împotriva în plus. Trecem acum la compromisul 12. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 135 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. Vot pe părți la solicitarea socialiștilor și democraților prima parte pentru. Mi se pare adoptat. Dar haideți să o verificăm. Verificăm prima parte de la 138, deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Partea a doua de la 138. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul A, deci amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, pare respins, dar uh, verificăm electronic, uh, deci deschid votul la 8. Închid votul. Quindi approvato. Se adoptă așadar. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm uh, la 14, deschid votul. Închid votul. 15 10 la 14, deci se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final pe marginea întregului raport. Deschid votul. Tutti hanno votato? A votat toată lumea. Închid votul. Iată un rezultat frumos, 24 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și nicio abținere. Felicitări uh, colegei Libacica și raportorilor din umbră și tuturor celor care au colaborat la această reușită. Are cuvântul Cristina. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor comisiei noastre care au contribuit la acest raport. Doresc de asemenea să mulțumesc raportorilor din umbră, în special pentru cooperarea lor exemplară și, de asemenea, secretariatului pentru eforturile sale. Secretariatul a contribuit uh, în mod real la acest raport și Aș dori să mulțumesc asistentei mele. Știu că uh, a făcut multe ore suplimentare în momentul în care pregăteam acest uh, raport. Este raportul nostru al tuturor. Mulțumesc tuturor. Colega Libacica, Mulțumesc, uh, doamne Libacica, mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului și cred că, într-adevăr, am făcut treabă bună să aprobăm în timp util această opinie a Parlamentului atât de relevantă. Și acum vă propun să trecem la următorul vot. Este vorba de proiectul de aviz a colegului Venta în ce, ce privește deci este vorba de raportul colegului Venta Ah, și este vorba de filmul european în era digitală. Votăm acest proiect care a fost prezentat pe 29 ianuarie, unde au colaborat atât ah, raportorii din umbră, cât și ceilalți. 101 de amendamente au fost ah, prezentate. IMCO, employee și jurii au prezentat de asemenea avize. Înainte să începem uh, votul, domnule Venta, dacă doriți să adăugați ceva. Niciunța. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, în special uh, raportorilor din umbră. Bineînțeles, cuvintele mele sunt valabile și pentru secretariat. Și îi mulțumesc și asistentei mele, Cașa, care a muncit foarte mult la redactarea acestui raport. Eu, mie mi se pare că acest raport este extrem de important pentru sectorul cinematografic și sper că votul din această comisie va fi un semnal puternic către statele membre și către Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Venta, condivido! Mulțumesc, domnule Venta, sunt cu totul de acord. Este un semnal atunci când vorbim de lumea digitală, trebuie avut în vedere și cinematograful. Trecem la vot așadar și începem cu compromisul 1 al raportorului. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A fost retras 40, 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 42 din partea raportului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la următoarea pagină, 44, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 al raportului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 modificat cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3 al raportului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 59. Nu, mă scuzați. 60. Trecem la 60 direct. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 61. Vot pe părți solicitat de ALDE. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62, modificat cu amendamentul oral 2, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare adoptat, dar uh, verificăm electronic, deschid votul. Te-a votat A votat toată lumea, închid votul. se adoptă. Deci am văzut bine. 67 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 4 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 a fost retras. 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 al raportorului pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 88, modificat cu amendamentul oral 4, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 90, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8, al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 9 pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 11 de pe pagina următoare al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 101, tot al raportorului și altora. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 modificat cu amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm, pentru că mi s-a părut neadoptat, dar verificăm electronic amendamentul 10. Închid votul. Se aprobă cu o mare majoritate. Îmi cer scuze, n-am văzut bine. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschid votul la 14. Închid votul. De 17 voturi pentru se adoptă așadar 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 tot al raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă, 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 20 pentru împotrivă abțineri se respinge, 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 22 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 13 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 25, modificat cu amendamentul oral 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic pentru că nu e clar. Supun la vot 26. Uh, Deschid votul. Închid votul. Am văzut bine că e controversat, deci se respinge. 27. Pentru. 27 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare a fi respins, dar de siguranță prefer să verificăm electronic, deschid votul așadar la 27, închid votul, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem acum. Deci amendamentul următor devine caduc și acum vă supun la vot întregul uh, raport, deci vot final, deschid votul. A votat toată lumea. Închid votul. Iată, și aici o majoritate amplă, 25 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Venta, pentru că este un raport uh, important. Mulțumire de asemenea și raportorilor din umbră și secretariatului. Doriți să mai adăugați ceva? Nu, atunci, încă o dată felicitări. Sau? współpracę. Myślę, że to pokazuje. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor pentru cooperare. Se vede că am cooperat foarte bine și colaborăm foarte bine în comisia noastră. Prosimul vot. Mulțumesc. Trecem acum la raportul colegului Zdroievski. Este vorba de un um, aviz în ceea ce privește Fondul European de Investiții Strategice. Pe 27 februarie a fost prezentat proiectul de aviz. 11 martie a fost termenul de depunere a amendamentelor, au fost prezentate 37. Putem trece la vot sau doriți să adăugați ceva în deschidere? Temat i mieliśmy na to bardzo mało foarte, a fost un subiect foarte dificil și am avut foarte puțin timp la dispoziție, așadar am, am, aș dori să vă mulțumesc pentru toate compromisurile la care am ajuns, dau dovadă de abordare foarte serioasă a tuturor. Înceamă subito. Amendament. Mulțumesc. Începem cu votul 27 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri mi se pare adoptat. Trecem la 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, pentru că nu e foarte clar. 37. Supun la vot. 37. Deschid votul. Chiudă la votazione. Închid votul. Se respinge. 38. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Modificat cu amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 3 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 4 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 20. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge 5. Pentru, împotrivă, deci încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 21. Pentru, împotrivă, mi se pare adoptat, dar de siguranță verificăm. Deschid votul la 21. Chiudo la votazione. Închid votul. Se adoptă cu 16 voturi pentru, 12 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la 24. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 Verificăm așadar la 25, deschid votul. Închid votul. Se respinge. Și ajungem acum la votul final asupra întregului aviz. Deschid votul. Îmi cer scuze. Mm, o secundă. Mi se spune din partea secretariatului că mai înainte trebuia votat și ultimul amendament. Pentru că nu devenise caduc. Deci, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și abia acum uh, votul final. Deschid votul. Chiudo la votazione. Închid votul. 21 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, domnule Venta. Mulțumesc și raportorilor din umbră și secretariatului pentru susținere. De fapt, mulțumesc colegului Zdroievski. Cer scuze, spune președinta. Nu mai e nimic de adăugat și mai rămâne raportul um, pentru care raportor am fost eu însă și vizează investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune. Competența pe fond Comisia Regii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 Amendamentul 15, modificat cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 modificat cu amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, dar verificăm totuși 19. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm dacă se dorește. Deci supun la vot amendamentul 35. Chiuză votațiune. Închid votul. Se adoptă cu 18 la 10. 36 devine caduc și trecem la 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Pa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deschid votul pentru votul final. Închid votul. A votat toată lumea. 23 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc, desigur, um, tuturor uh, raportorilor din umbră, secretariatului și asistenților noștri. Acum, avem uh, o prezentare. Nu o vedeam pe Sylvie Guillaume. Deci, uh, un raport important al colegii Sylvie Guillaume privind propunerea comisiei, care este foarte relevantă pentru noi și care vizează majorarea. Uh, v-aș ruga totuși să faceți liniște pentru că avem o temă importantă de dezbătut acum. Mulțumesc! Deci, propunerea Comisiei de a majora suma prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Emple este Comisia competentă pe fond, Comisia de buget și cea de cultură dau un aviz, însă ținând cont de competențele noastre în ceea ce privește educația tinerilor și astfel premizele pentru obținerea unor locuri de muncă calificate, cred că ne revine o temă importantă aici. Avem un calendar foarte strâns, trebuie să ne pronunțăm până pe 16 aprilie. Avem doar o versiune în limba engleză a vizitului. Vă cer scuze pentru acest lucru, dar trebuie să ne încadrăm. Vă reamintesc că amendamentele pot fi prezentate în toate limbile și vor fi uh, traduse. <clears throat> Comisia Emplă pentru a accelera uh, lucrările a decis să uh, să nu prezinte amendamente, deci la EMPL au fost prezentate doar 8 voturi. Deci votul în comisia competentă pe fond EMPL este prevăzut pe 16 aprilie. Am căzut de acord cu președinta EMPL ca să putem vota și noi tot pe 16 în Comisia de Cultură, astfel încât să putem transmite în timp util uh, avizul nostru și eventuale modificări uh, tot în 16. <clears throat> Termenul de depunere a amendamentelor pentru noi este fixat pe 26 martie, dar cred că este important să ne exprimăm pentru că vrem să lucrăm pe marginea acestor teme împreună cu Emplă. Mulțumesc uh, lui Silvii Ghion pentru eforturile făcute și dau cuvântul imediat. Și vă rog să faceți uh, liniște încă o dată. Mulțumesc, doamnă președinte. Deja ați spus destul de multe despre acest dosar. Într-adevăr, vă confirm că este vorba de o propunere a Comisiei care ne invită să accelerăm punerea în aplicare a inițiativei pentru ocuparea tinerilor, transmițând o plată, un avans suplimentar de 30% pe linia bugetară specifică pentru programele vizate. Această propunere vrea să răspundă unei situații mm, pe care am deplâns-o în repetate rânduri, la mai mult de un an după adoptarea textului inițial, um, instituțiile nu s-au ridicat la înălțimea um, problemei pentru că vă reaminti, reamintesc că șomajul tinerilor afectează peste 7 milioane de persoane în Europa, o generație pierdută. Este vorba de victimele uh, crizei în, din 2008 încoace este vorba de persoane vulnerabile care nu au educația, nici calificările suficiente și merită o atenție particulară. Este vorba de imigranți, de ce, persoanele cu disabilități, care au pro- probleme de sănătate și care au o situație mai fragilă. Calitatea proiectelor este esențială, trebuie să susțină învățarea formală și informală și trebuie să um, pună accentul pe competențe. După cum ați spus, doamnă președinte, termenele pe acest text sunt extrem de scurte, a trebuit să lucrăm exclusiv în limba engleză și mulțumesc secretariatul Comisiei pentru uh, susținere. Termenul de amendamente este 26 martie, ora 12 și această urgență, termen impus de urgența temei. Sperăm că acest, uh, această inițiativă va accelera punerea în aplicare a acestei inițiative pentru ocuparea tinerilor. Mulțumesc, Silvii. Este într-adevăr un, o decizie crucială fi pozitivă. Toate statele membre au probleme și, într-adevăr, trebuie să alocăm aceste fonduri de prefinanțare pentru inițiativa pentru tineri, care se referă la inițiativele de formare, la cursuri, um, activități de uh, consiliere profesională. Deschidem um, dăm cuvântul acum deputaților dacă dorește să intervină cineva. Vă rog. Domnul Chiciuc. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Acceptably high and urgent. Șomajul încă este inacceptabil de ridicat. God, we have uh, rapidly called upon the Commission to take measures for the rapid and effective implementation of Cerem Comisiei să ia măsuri în ceea ce privește ocupare, șomajul tinerilor. Este nevoie de creșterea sumei de prefinanțare pentru această inițiativă pentru ocuparea tinerilor. Este o inițiativă esențială pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți eh, considerabile cu implementarea datorită sumelor insuficiente mm, Subliniem progresul, progresul de până acum, însă considerăm că trebuie să fie întreprinse acțiuni suplimentare pentru a combate șomajul tinerilor. În primul rând, asigurarea implementării monitor- și monitorizării eficiente și, în al doilea rând, să fie eliminate toate obstacolele care împiedică accesul tinerilor pe piața muncii. Vă mulțumesc. Grazie, colega Chiuciuc. Nu știu se ci sono altri, prego. Vă mulțumesc, domnule Chiuciuc. Dacă mai uh, dorește altcineva să intervină, Luigi Morgano. Foarte scurt, pe scurt, dacă nu reușim să modificăm regulamentul, pentru că au fost semnalate dificultăți în uh, aplicare de în nenumărate ori, deci această modificare este indispensabilă și nu putem fi decât de acord pentru că considerăm că ocuparea în rândul tinerilor uh, este o temă dominantă care privește viitorul. Mulțumesc, domnule Morgano. Dacă mai există și alte intervenții, dacă pot să interpretez tăcerea ca fiind acordul dumneavoastră, pentru că este o uh, inițiativă importantă. Cu siguranță vom avea parte de un aviz bine argumentat. Poi mâine la Riga va avea loc o conferință tot uh, cu o temă care vizează tinerii, organizată de președinția letonă. Deci, uh, opinia publică așteaptă în continuare pași concreți în această privință. Mulțumesc colegilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă și datorită faptului că ne presează timpul pentru depunerea amendamentelor, dar cu siguranță și Silvi Ghion va reuși să preia uh, sugestiile dumneavoastră. Vă reamintesc că pe 27 la prânz este termenul. Și vă propun acum să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este prevăzută prevăzut acum un schimb de opinii pe marginea raportului colegei Sidrova în ceea ce privește promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare. Știți că raportul va fi prezentat în reuniunea comisiei noastre din mai, iar imediat vom avea și un atelier de lucru organizat de colegii noștri de la Departamentul de Politici, pentru că această temă a fost una din prioritățile indicate de Consiliul Ministrilor de Cultură sub președinție italiană. Deci mai întâi avem dezbaterea noastră și după aceea atelierul de lucru și am să dau acum cuvântul raportoarei. și ne reamintesc tuturor că la 10 și jumătate va începe atelierul de lucru, deci mai avem puțin timp și pentru o dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. No. <clears throat> Tak děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také za to, že mohu být zpravodajkou pro tu... Mulțumesc. Mulțumesc că mi a dat eh, posibilitatea de a fi raportor eh, privire la a, uh, acest raport în ceea ce privește promovarea tinerilor în în ceea ce privește antreprenoriatul și uh, e nevoie nu numai de învățământ, ci și de mediul uh, industrial. Este o problemă mult mai complexă. În acest raport uh, punem accent pe sistemul de învățământ care ar putea să le dea tinerilor competențe și cunoștințe care să le permită să aibă activități antreprenoriale. Vom uh, Vom studia să vedem uh, ce competențe le sunt indispensabile tinerilor pentru a fi antrepre- antreprenori în toată puterea cuvântului, pentru a avea dorința de a se lansa în antreprenoriat. Este vorba de competențe care ar putea să fie încurajate de sistemul de învățământ. Și se întâmplă deja acest lucru. Iar în ceea ce privește acest raport, el va fi elaborat într-un într, un context în care Șomajul uh, în rândul tinerilor uh, nu a scăzut în unele țări și este în continuare la un procent de 25%, ceea ce, bineînțeles, reprezintă o provocare pentru Parlamentul European. Vreau să vă reamintesc care sunt uh, competențele despre care vorbim în ceea ce privește spiritul de uh, antreprenoriat. Nu e un subiect nou. Parlamentul și Consiliul au adoptat deja în recomandări un cadru în 2006. Deci, eh, dacă îmi permiteți, voi, eh, voi face o trecere în revistă niște competențe pe care le vom discuta. Competencies for lifelong learning defines entrepreneurship as a sense of initiative and... Antreprenoriatul este un simț al inițiativei și capacitatea de a transforma idei în acțiuni. Implică creativitatea, inovarea, asumarea de riscuri, precum și capacitatea de a planifica și de a gestiona proiecte pentru a, pentru a atinge obiective. Este important deci să reamintim despre ce competențe este vorba. Care sunt competențele ce trebuie dezvoltate de sistemul de învățământ. Vă reamintesc aici un document care se numește Învățământul și formarea 2020, care a fost adoptat de Consiliu. Un document strategic care figura, unde figurează printre obiective strategice, îmbunătățirea creativității și inovării, precum și capacitățile antreprenoriale la toate nivelurile de învățământ și de formare profesională. Reamintim, aducem aminte deci asupra acestui document din 2009, iar comisia noastră reia unele obiective strategice formulate în acest domeniu. Parlamentul European, Uniunea Europeană, joacă uh, rol de coordonatori în domeniul învățământului. Nu putem să impunem reglementări și obligativități sistemelor de învățământ și de formare, dar aceste două instituții, Parlamentul European, Uniunea Europeană, pot stimula sistemul de învățământ pentru a crea schimbările dorite. Avem și instrumente financiare în acest sens. Am avut uh, programele Comenius și Leonardo, iar acum putem folosi, de pildă, resursele de la Erasmus Plus, iar aceste, acești bani pot fi folosiți pentru a promova acest spirit antreprenorial și competențele antreprenoriale ale tinerilor. Obiectivul, deci, este ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea competențelor în acest domeniu. În uh, raport voi uh, atrage atenția și asupra nevoii de a monitoriza rezultatele acestor activități în ceea ce privește competențele indispensabile pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Vom face, deci, acest proces de monitorizare a competențelor uh, în ceea ce privește alfabetizarea financiară, instrumentele de creativitate, toate acestea se vor regăsi în raportul meu. Vreau să mulțumesc raporturilor în umbră care au participat deja la prima reuniune de coordonare. Am hotărât că abordând acest subiect uh, aici, vom putea să îl uh, lansăm și prin acest atelier pe care îl vom avea la comisie. Există inițiative în școli, la locurile de muncă, unde se, de, se desfășoară deja activități de formare neoficială care pune, ac pun accentul pe consolidarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. În cadrul atelierului nostru vom uh, asculta prezentări ale experților de la, din mediul universitar, dar nu numai, și din mediul de cercetare. Și dorim uh, să învățăm din aceste prezentări, să găsim inspirație. Aș dori să intervin și eu la și particip la atelier, am trimis uh, invitațiilor noștri de la atelier uh, niște întrebări pentru a, uh, ca sugestie pentru a putea să se concentreze asupra principalelor puncte ale raportului nostru. Iată, deci, avem uh, un prim schimb de păreri cu privire la promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor prin învățământ și formare. Mă bucur foarte mult uh, pentru toate observațiile făcute. Vă mulțumesc pentru toate observațiile făcute. Sunt uh, sigur că acest raport al comisiei noastre își va aduce contribuția la atingerea obiectivelor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Mulțumesc. Timbra că sia una. Mulțumesc, colegii Sedrova un raport foarte promițător. Am să dau uh, cuvântul colegilor care au solicitat să intervină. Mai întâi, doamna Trupel. and... Mulțumesc pentru acest raport și pentru prezentarea ideilor. Aș uh, dori să să mă alătur și eu importanței uh, ca tinerii să-și uh, manifeste ideile, să le pună în practică, să lanseze noi inițiative de antreprenoriat. Avem nevoie de acest lucru, mai ales în contextul șomajului în rândul tinerilor. Încă o dată vreau să vă spun că știm că dacă se dorește începerea, lansarea unui proiect de antreprenorial, e nevoie de mai multe eforturi pentru a avea succes, iar aceasta și e nevoie să se depășească această cultură a eșecului pentru ca eșecul să nu te facă să renunți la ideea de a fi antreprenor, ci din potrivă. Știm că în Europa nu există o cultură a acceptării eșecului. Mai mult în SUA și am dorit să se facă uh, mențiune la acest lucru. Să fie încurajați tinerii să o ia de la capăt în cazul în care înregistrează eșec. Mulțumesc. Elga, colega Tru, eh, Zver. Mulțumesc, domnul Zver spoštovana predsedujoča predsednica jaz sem vesel da se je da ta tema vrnila v odbor za kulturo ključne kompetence so eden najpomembnejših elementov ki smo jih na področju izobraževanja in usposabljanja sprejeli v evropi že Acesta este un, unul dintre cele mai importante elemente pe care l-am discutat deja de 10 ani în Uniunea Europeană, iar pe viitor cred că ar trebui să Uite. Competențele cheie sunt uh, acelea care ar trebui să fie integrate mai bine în sistemul de învățământ european. Iar uh, chestiunea care se ocupă, domnul raportor, este foarte importantă. Uniunea Europeană, în comparație cu alte regiuni ale lumii, rămâne în urmă în ceea ce privește unele competențe. Spiritul antreprenorial, de pildă. Și acest lucru se manifestă și în ceea ce privește șomajul, șomajul în rândul tinerilor. Tinerii nu ar trebui să aștepte pur și simplu să le vină pe tavă locul de muncă de la țară, de la economie, ar trebui să fie și ei activi și să pună umărul la crearea de locuri de muncă. Dar dacă nu dețin competențele necesare în domeniul antreprenorial, nu vor reuși să își împlinească destinul, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. Iată de ce această chestiune este atât de importantă și uh, urez foarte mult uh, succes. Colega Zver, eu urez colega Chiuciuc. Mulțumesc, domnule Zver. Acum colegul Chiuciuc. I would like to add some more focus. Mulțumesc. Aș dori să adaug și niște puncte cheie la intervenția dumneavoastră. În primul rând, acest raport ar trebui să spună clar că prin promovarea antreprenoriatului, prin învățământ și formare, nu ne așteptăm ca toți tinerii să-și lanseze, uh, deschidă o afacere și să se concentreze pe facerea de profit. Vrem să încurajăm să, să dezvolte capacitatea de a-și transforma, de a, de a trece de la idei la fapte, de la acțiuni. Și acest lucru îi va ajuta în viața de zi cu zi, în ceea ce privește creativitatea, durabilitatea, capacitatea de a fi angajați și de a lucra pe, pe cont propriu și, bineînțeles, potențialul lor va înflori. În al doilea rând, trebuie să subliniem importanța de a pune la punct o, o, un material pedagogic mai bun cu instrumente care să care să stimuleze o atitudine pozitivă față de antreprenoriat iar un parteneriat între învățământ și mediul de afaceri, instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, mai ales IMM-uri, ar trebui să fie încurajată pentru a pregăti mai bine tinerii pentru intrarea în câmpul muncii și uh, pentru a se asigura că acesta va fi încununată cu succes. Atât deocamdată. Mulțumesc. E, e, molto d'accordo. Darei la parola ora alla collega. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul lui Julie Ward. Thank you very much. Mulțumesc. Bucur foarte mult că pot să iau cuvântul pe marginea acestui subiect, fiindcă de 30 de ani înainte de a fi membra Parlamentului European, asta era viața mea. Uh, am uh, lucrat la, la, o, uh, la o firmă, o cooperativă a artiștilor care uh, încurajau pe tineri să folosească arta ca instrument pentru schimbare socială și um, emancipare. De fiecare dată când vorbim despre antreprenoriat, trebuie să nu uităm răspunderea socială care vine cu sine. Promovarea antreprenoriatului de unul singur este prea limitată, fără răspunderea socială și fără înțelegerea faptului că multe dintre provocările cu care ne-am confruntat au fost rezolvate la nivelul comunității, prin întreprindere sociale, în momentul în care comunitatea a identificat probleme și le-a rezolvat cu, cu firme care au o răspundere socială și care au investit în economia socială. Toate acestea sunt foarte importante. Deci, întotdeauna mi se pare că tinerii înțeleg asta. Tinerii au o conștiință, ei înțeleg ce înseamnă justiția socială. Deci cred că trebuie să aducem la oaltă aceste două lucruri, fiindcă ele merg mână în mână. Grazie Julie. E ora la parola al collega Draghi. Mulțumesc. I would aș dori în primul rând să salut inițiativa acestui raport. Subiectul acesta este extrem de important, mai ales acum. Rata șomajului este foarte ridicată, mai ales în rândul tinerilor și a grupurilor defavorizate și um, rămân multe posturi vacante în același timp din cauza lipsei de competențe și lipsei de experiență. Antreprenoriatul poate să fie un vector important de crearea locurilor de muncă și de creșterea economiei, făcând economiile mai competitive și aducându-și contribuția la incluziune socială și la crearea de bogăție un lucru foarte important îl reprezintă și antreprenoriatul uh, tine, tinerilor prin uh, educație și formare. Acesta este un subiect complex care poate fi analizat din perspective diferite. diferite. Punând accentul pe educația formală și informală, punând accentul pe antreprenatul social și, în al treilea rând, pe grupurile vulnerabile. Eu cred că acestea sunt uh, sunt unele direcții cheie de a aborda acest, această problemă complexă și vreau să pun accentul și pe învățământul uh, formal și informal care uh, uh, și cel informal care se adaugă învățământului formal și care joacă un rol foarte important în acest raport. Vă mulțumesc. Grazie Vreau eh, il contributo, le collega Gramaticakis. Mulțumesc, domnul Gramaticakis. Ήταν πολύ παραγωγική η κυρία Πρόεδρος της σημερινής συνεδρίαση με σημαντικές Mulțumesc, doamnă președinte. Reuniunea de astăzi a fost foarte productivă, am avut parte de informații foarte importante și în uh, ultimul timp sigur că ne preocupă această problemă majoră a șomajului în rândul tinerilor și în acest context trebuie totuși spus că și Comisia Europeană face efort în acest sens și noi uh, ne-am aplicat asupra acestei uh, tematici, am redactat avize, însă știm mult prea bine, stimați colegi, că problema șomajului în rândul tinerilor rămâne uh, o problemă stabilă care chiar se agravează în unele state precum țara mea. Deci trebuie să găsim mijloacele pentru a reacționa mai rapid la această provocare. O astfel de posibilitate avem și astăzi, însă mă tem că dacă Europa nu va reacționa rapid, va pierde această generație. Și pentru a putea reacționa rapid, trebuie uh, să analizăm încă o dată cursul economic uh, care, se, uh, care este, pe care se perseverează în Uniunea Europeană. Uh, cu siguranță. Dau acum uh, cuvântul colegului Libacca și apoi colegului Morganu și apoi uh, domnul Lenecov. După aceea închidem dezbaterea pentru că la 10 și jumătate avem atelierul. mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun cât de mult mă bucură faptul că acest raport este redactat acum și în special că este redactat de către colega mea, doamna Soidrova. Aș, am aici trei idei principale. În primul rând, antreprenoriatul ca atare nu trebuie văzut într-o manieră restrânsă. Trebuie să facă parte dintr-un mecanism de piață larg. Pe scurt, antreprenoriatul trebuie să fie văzut în context. Educația poate să funcționeze doar dacă acest mesaj este credibil și dacă este predat de către oameni care chiar activează în domeniul respectiv, specialiști. Altfel, mesajul rămâne vorbă goală. Aceste formări sunt, bineînțeles, foarte importante în cooperarea cu cei care sunt antreprenori în mod activ. Și cel mai cel mai util, cel mai util este, cea mai utilă este experiența practică, experiența reală la IMM-uri, cooperative, mici întreprinderi înființate chiar de studenții înșiși. Domnul Morgan. Ritengo că... Intervin și eu pentru că consider că raportul pe care îl pregătim acum este unul fundamental pentru că vine să răspundă la o tematică pe care a subliniat în repetate rânduri și întregul Parlament. Și uh, sigur că și comisia noastră Uh, trebuie să se aplece asupra acestei chestiuni. Sigur că mm, vizează și curicula școlară care trebuie să fie diversificată în funcție de uh, profesiile studiate. În schimb, însă, cred că în raport ar trebui să subliniem și altceva, în sensul că nu este suficientă o uh, bună pregătire și cunoștințele învățate, dar uh, că e nevoie și de ajutoare, de stimulente fiscale, de posibilitatea de a avea acces la creditare. Uh, știți prea bine că atunci când uh, avem de face cu firme de tip startup care pornesc la drum, este nevoie de și așa ceva și trebuie să existe o conștientizare și în acest sens și uh, dacă ascultăm intervențiile în această uh, dimineață, e clar că avem de-a face cu premisele unui raport la care să putem uh, colabora cu toții, pentru că uh, intră în cadrul competențelor noastre specifice. Și acum are cuvântul domnul Necov. mulțumesc! Vă Mulțumesc. Întotdeauna am susținut inițiativele care servesc la îmbunătățirea aptitudinilor și aceste investiții în spiritul antreprenorial reprezintă investiții bune în, la scară europeană. Acești eh, cursanți au posibilitate mult mai mare de a-și deschide o proprie întreprindere. Nu este vorba doar de cei care vor să devină antreprenori propriu-zi și aceste cursuri ajută la dezvoltarea gândirii independente, a aptitudinii de a fi independent, deci este vorba de un curs care poate să fie extrem de util și în viața personală. Există și activități voluntare care pot să fie extrem de utile. Vă pot da un exemplu. În Statele Unite și Canada, procentul de uh, persoane mm, care lucrează independent este de 51%, în Europa 37%. Dacă vrem să existe mai multe locuri de muncă, trebuie să punem accentul pe IMM-uri, pentru că acestea reprezintă creșterea cea mai mare în sectorul locurilor de muncă. Mi sembra că ci siano... Mulțumesc! Iată că există un mare interes din partea tuturor colegilor de a contribui, ceea ce este un semn foarte bun. Și permiteți-mi să adaug și eu câteva considerente personale. În primul rând, cred că este important să semnalăm că există o legătură între această nouă metodologie de a acorda atenție competențelor formale și informale și uh, tema educației uh, duale, care poate fi încadrată aici, pentru că iată și aici avem niște studii interesante din partea Comisiei, unde se arată că există multe modele diferite în Europa, dar uh, ar trebui oarecum întărită această alternanță între școală și practică, chiar și la nivel de uh, liceu, pentru ca a se aprofunda și cunoștințele din uh, lumea uh, muncii, să spunem așa. Și cred că este important să vedem care sunt și instrumentele pe care le avem la dispoziție, așa cum spunea și domnul Morganu. noi putem uh, implementa Alianța Cunoștințelor, parteneriatelor, deci aceste instrumente care există deja, dar și în industria creatoare uh, pot avea loc astfel de schimburi. De aceea, atât instructorii educația secundară cât și cea terțiară sunt importante, dar și posibilitatea susținerii uh, firmelor nou create. Astfel încât să avem nu doar competențe, ci competențe puse în practică. Am să dau acum cuvântul din nou colegii Suedrova pentru a încheia această primă dezbatere, după care trecem la atelierul de lucru. Eh, děkuji všem eh, za eh, vaše poznámky. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru observații. Mi-am notat în special termeni cheie care au fost reluați de mai mulți vorbitori. De exemplu, curajul, voința de a ți asuma riscuri și de a lua decizii și responsabilitatea socială abordarea șomajului, educația formală, dar și informală, exemple de antreprenori care au înregistrat succes și sunt uh, foarte de acord că în școli nu se predau competențe antreprenoriale. Școala poate să predea anumite competențe, Însă tinerii au nevoie de exemple pozitive, de oameni de afaceri cu care să se întâlnească. În acest sens există programe pe care le vom detalia, care vor permite elevilor și studenților să se întâlnească cu întreprinzători de succes care să poată să le dea curajul și voința de a-și înființa o întreprindere. Vă mulțumesc așadar pentru susținere și sunt convinsă că veți participa la aceste lucrări și voi încerca să vă dau un cadru oportun introducerii de noi idei pentru a genera idei noi. Comisia pentru Ocupare dorește să îi dea un impuls Comisiei Europene pentru a pregăti un instrument care să permită statelor membre, școlilor, să participe la aceste um, formări în ceea ce privește spiritul antreprenorial. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru ascultare și pentru capacitatea de sinteză. Se impun mulțumiri și Comisiei Europene, DG și Digi Educație și Cultură și întreb dacă mai doresc să adauge ceva acum sau uh, ulterior în timpul de dezbaterii. Poate mai încolo? Bun, perfect. Și atunci vă propun uh, să trecem direct la workshop. Programul va parvenit Vrem să formulez câteva fraze în introducere, pentru că în cadrul acestui atelier uh, îi mulțumim pentru prezența domnului Simone Baldassari din partea Digi Creștere, din partea Comisiei Europene DGEAC. O avem printre noi pe doamna Maria Podlacek-Ziegler, apoi de asemenea și Uh, doamna Elizabeth Kell, profesor pentru comportament antreprenorial și cercetare de la Universitatea din Kingston. Doamna Laura Rosendahl Huber, cercetător tot pe antreprenoriat în cadrul Universității din Amsterdam, Departamentul de uh, uh, organizarea piețelor. Și le mulțumesc uh, pentru uh, acceptarea invitației. Apoi, la 11.45 avem o sesiune de întrebări și răspunsuri și după aceea, pe final, va interveni din nou colega Soidrova. Cred că s-au spus uh, deja multe uh, în prezentarea raportului, dar cred că de interes este faptul că Comisia dorește să redacteze uh, o propunere care să vizeze reînnoirea uh, formării pentru a sublinia acele competențe uh, necesare pentru antreprenoria, dar și pentru o mai mare conștiență socială, deci așa numitele competențe de tip soft, care sunt uh, importante și pentru piața muncii. Și iată că școala se confruntă acum și cu astfel de provocări. Și aceste elemente, sigur, trebuie legate și de obiectivele care vizează o creștere inclusivă și inovatoare, Obiectivele, așa cum spune și doamna Soidrova, sunt multe foarte interesante și trebuie să înțelegem cum anume sistemul de educație le poate promova mai mult, să ne aducem aminte că în cadrul european care vizează competențele cheie, acesta este uh, una din competențele cheie care figurează deja de ceva timp aici. Și de aceea astăzi uh, avem nevoie de o abordare mai sistematică Pe lângă recomandările și inițiativele Comisiei, se poate face însă mai mult. Vă reamintesc că la simpozionul de la Budapest și la reuniunea de la Istanbul au fost prezentate proiecte foarte interesante uh, de tip tabără de inovație, uh, exemple care există în întreaga Europa, dar poate că trebuie mai bine prezentate și uh, decidenții în domeniul politicilor școlare ar trebui poate să își coordoneze acțiunile. Și sigur că se impune și uh, o mai um, mare implicare în ceea ce privește formarea profesorilor. Iată una din concluziile uh, adoptate de Consiliul European. Uh, asupra căreia, cărora s-a exprimat și Parlamentul. Eu cred că cu inițiativa noastră de astăzi ar trebui să ne uh, axăm ceva mai precis pe aceste elemente, să avem o abordare sistematică și să venim cu sugestii clare pentru ca această temă să avanseze în mod clar prin intermediul unor politici clar formulate și vă atrag atenția nu doar asupra tematicii antreprenoriatului, care se orientează mai mult uh, spre piață, dar mă gândesc și la antreprenoriatul social și, și mă gândesc și la ceea ce în Italia numim uh, cel de-al treilea sector, deci uh, sectorul uh, social. Așadar, are cuvântul acum în deschidere domnul Baldassari din partea Digi Creștere. Vă mulțumim pentru prezență și aveți cuvântul. Ladies the slides. Ok. Aveți uh, o prezentare pe diapozitive? Scuzate, ringrazio molto il Policy Department per naturalmente... Mulțumesc, desigur, și Departamentului de Politici pentru munca depusă și pentru briefingul pe care l-a organizat în prealabil. Vă rog. Uh, chair, thank you for... Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a ne prezenta ultimul studiu în ceea ce privește impactul educației antreprenoriale. În primul rând, aș dori să clarific despre ce este vorba atunci când spunem educație antreprenorială. Probabil deja ați discutat subiectul înainte de, a, începerea acestui atelier. Vreau să vă explic că baza studiului pe care tocmai l-am implementat reprezintă definiția competenței cheie antreprenoriat adoptată în 2006 de către Parlamentul European și Consiliu. Această definiție con, con, constituie baza muncii noastre această definiție, după cum știți, spune că antreprenoriatul uh, se referă la transformarea ideilor în acțiuni. Deci nu se referă la înființarea unei companii. Este vorba aici de aptitudini transversale, aptitudini, creativitate, inovare, aptitudine pentru risc. Acestea uh, sunt câteva cuvinte dintre cuvintele care sunt uh, mai mari în, pe foaia anterioară. Care este impactul acestor activități? Există cercetări care au fost făcute în Europa, studii. Probabil avem nevoie de mai multe studii, însă, în orice caz, putem să colectăm deja datele existente, probele existente și acest lucru ne permite să tragem anumite concluzii. De aceea am lansat un studiu care a fost publicat uh, doar câteva săptămâni, rezultatele sale, vreau să spun. De exemplu, știm că anumite state și regiuni au o strategie pentru educația antreprenorială. Așadar, prima noastră întrebare a fost cum măsoară aceste regiuni și state efectele strategiei. Este vorba de state cum ar fi Norvegia, Danemarca, țările de jos, dar și regiuni cum ar fi țara Galilor, care au o strategie consolidată în ceea ce privește antreprenoriatul și uh, am examinat cât, câteva din instituțiile de, educaționale și cum își evaluează ele programele. După aceea evaluăm și studiile academice și cercetările academice. Am dorit să vedem care este impactul la diverse niveluri. Pentru că, bineînțeles, această educație are un impact asupra studentului, asupra individului care trece printr-un asemenea uh, proces de educație, are un impact asupra școlilor, însă, prin indivizi și prin instituții, are un impact și asupra societății și a economiei. Este fără îndoială, un aspect care este extrem de interesant pentru noi, pentru că trebuie să evaluăm contribuția acestei educații antreprenoriale la economie și la prosperitatea societății. Așadar, în studiul nostru am examinat toate aceste niveluri. Foarte pe scurt, câteva din rezultate. Bineînțeles, veți găsi mult mai multe informații în corpul studiului în sine. Am văzut, de exemplu, că acest tip de activități sunt foarte eficiente în trezirea interesului studenților în spiritul antreprenorial. Deci au un interes mai mare de a-și înființa o companie, o întreprindere. În Flandra există deja o strategie și s-a văzut că în 5 ani procentul de tineri care vor să devină antreprenori după absolvire a crescut, de exemplu, de la 13% la 21%. Acest lucru a fost văzut ca un rezultat al acestei strategii în țările de jos și în Flanda. Și mai interesant, este faptul că educația antreprenorială afectează o serie de aptitudini pe care studenții le dobândesc, nu doar în nu, nu doar aptitudini specific antreprenoriale, ci și altele. În Danemarca în special am menționat uh, câteva state, însă avem uh, am colat, colat, colaționat informații din mai multe state. De exemplu, în Danemarca am, am văzut că se îmbunătățesc uh, aptitudinile de mm, gestiune, de eficiență personală și a crescut și uh, aptitudine creative și de inovare ale studentelor. Avem și exemple bune din Slovenia și din Flandra în acest sens. Un lucru pe care l-aș sublinea și care poate este mai surprinzător este că educația antreprenorială crește nivelul de angajare în școli. Deci uh, studenții devin mai motivați, au o relație mai bună cu școala și cu profesorii și obțin note mai bune. Este un rezultat foarte important pentru că ne arată că nu este vorba aici doar de a transforma studenții în antreprenori, ci de a îmbunătăți uh, mediul în uh, școli și universități. Uh, cresc și aptitudinile de bază în Norvegia s-a observat că după aceste programe antreprenoriale, studenții aveau uh, aptitudini mai bune de scris și orale și uh, pot să uh, activeze mai bine într-o echipă și să facă prezentări. Antreprenoriatul este practic, nu este teoretic. Atunci când lucrezi asupra unui proiect, trebuie să comunici mai bine, trebuie să prezinți rezultatele altora și așa mai departe. De asemenea, aș dori să vă spun că pentru mine un lucru foarte important este că acești studenți care au trecut printr-o formare antreprenorială au ambiții mai mari uh, pentru studii, vor să continue să studieze la universitate, de exemplu, și au ambiții mai mari în ceea ce privește cariera lor viitoare. Deci crește angajamentul lor, motivația lor, și va avea un efect asupra carierelor lor ulterioare. Bineînțeles că aceste activități au un impact și asupra școlilor și a instituțiilor de învățământ. În țările de jos am văzut că în urma introducerii acestei strategii de către guvernul olandez, implicarea școlilor și universităților în educația antreprenorială a crescut foarte mult. În momentul de, fa- de față, datele din 2012, de fapt, în țările de jos, 96% din licee au mm, asemenea programe de educație antreprenorială în programă. Și acest, această cifră era mult mai scăzută înainte de demararea acestei strategii. Antreprenoriatul schimbă și cultura instituțiilor de exemplu. Avem un exemplu foarte bun din Slovenia, unde există educația antreprenorială la școala primară. Și vedem că acest tip de educație creează un climat creativ, introduce flexibilitate și inovare în școli. De asemenea, are un efect foarte bun asupra motivării personalului profesorii devin mai bine motivați, înțeleg de ce antreprenoriatul este important, devin și ei mai motivați în munca lor, pentru că văd că îi ajută în mod concret pe elevi. Trecem la nivelul următor. Impactul asupra societății. De exemplu, examinăm efectele asupra, asupra, asupra ratei de ocupare avem uh, rata de ocupare a tinerilor. Acești tineri devin mult mai apți să fie angajați pentru că obțin aptitudinile căutate de companii. Vedem în Norvegia cazul unde uh, s-a examinat un grup de control care nu a primit educația antreprenorială cu un grup care a fost educat în acest sens și rata de șomaj era doar de 2,8% în grupul celor care au primit asemenea educație, comparativ cu 6,6% pentru cei care nu. Acești elevi sau studenți erau, aveau o șansă mai mare să aibă un loc de muncă constant și mai bine plătit. Bineînțeles că vrem să, ca aceste aptitudini să crească șansele de angajare ale tinerilor. În ceea ce privește impactul asupra societății, aș dori să mai menționez și un studiu din Canada. Veți găsi informații suplimentare în corpul studiului. Acolo s-a calculat că educația antreprenorială are un randament de 45 de dolari pe fiecare dolar investit. Deci, Încercați să calculați care este contribuția în ceea ce privește un student care prim, obține o diplomă universitară, își, care își înființează o companie, creează noi locuri de muncă cu compania lor, costurile care sunt evitate de către stat, șom, alocațiile pentru șomaj și așa mai departe. S-a ajuns așadar la această concluzie că se obțin 45 de dolari pentru fiecare dolar investit. Un lucru foarte, foarte important de asemenea este impactul asupra economiei. Putem să vedem că educația antreprenorială mm, duce la înființarea de noi companii Uh, acest lucru s-a dovedit în țara Galilor și în Danemarca. Bineînțeles că metodologiile diferă uneori, uneori poate să fie dificil să stabilești o legătură cauzală din, între educația antreprenorială și ceea ce face cineva peste 5 sau 10 ani. Însă au existat anumite indicii, de exemplu în țara Galilor, că din momentul în care s-a introdus strategia antreprenorială, în mod constant, există mai multe companii nou înființate, startup-uri. Au o rată mai mare decât uh, Regatul Unit, cu celelalte regiuni, Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și uh, se vede că um, în țara galilor există din ce în ce mai multe noi întreprinderi, startup-uri există și date care arată că aceste noi companii au o rată de supraviețuire mai mare, deci au mai mult succes. Există și, acest, și programe pentru întreprinderea ale studenților, prin care studenții își înființează o mini-întreprindere la universitate, timp de un an după care aceasta se închide am examinat acest tip de programe pentru că considerăm că acestea sunt extrem de eficiente și au mult succes. Un studiu care a fost efectuat în șapte state asupra acestor mini-companii a arătat că acești studenți, după, la 5 sau 10 ani după ce au trecut prin acest program, au uh, un, o rată mult mai mare de înființare de companii, înființează de 3 ori mai multe companii decât alți tineri care nu au uh, participat la asemenea programe. Există și cercetări din statele din Regatul Unit care arată că companiile create de studenți care au avut uh, educația antreprenorială sunt uh, mai de succes și au o cifră de afaceri mai mare și durează mai mult. Mm. Sper că nu îmi depășesc timpul alocat Aș dori să menționez foarte pe scurt câteva concluzii cheie din aceste studii. În primul rând, trebuie să ne adresăm tuturor elevilor și studenților din școli și universități, pentru că am văzut că aceste, această educație antreprenorială, antreprenorială are multe beneficii care depășesc aspectul strict antreprenorial. Am văzut în cadrul studiului că educația antreprenorială trebuie să fie legată de nivelul educațional. De exemplu, la uh, școala primară sau la gimnaziu, este foarte important ca antreprenoriatul să fie o metodă transversală utilizată în diversele materii. Deci nu ca o materie în sine, ci ca o metodă. De exemplu, elevii să lucreze asupra propriilor lor idei și proiecte la un nivel mai înalt de educație, la liceu la, și la universitate, antreprenoriatul poate să fie o materie în sine. Trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Există și uh, problema genului, pentru că se pare că băieții beneficiază mai mult decât fetele de asemenea programe, deci trebuie să înțelegem de ce. Poate avem nevoie de programe diferențiate pentru fete și pentru băieți. Acesta este un semn de întrebare. Uh, încă adunăm date în acest sens și ceea ce este foarte important este ca acest că este că educația antreprenorială este de succes dacă include exemple practice și dacă nu este doar un, o, o materie teoretică. Dacă se începe cu teoria, poți să încep pe, poți să înveți pe studenți ce, care este procedura pentru înființarea unei companii, cum se pot obține finanțări, dacă se începe de acolo și nu de la un nivelul practic, poate să aibă chiar un efect negativ asupra studenților, pentru că ei nu vor mai fi interesați în antreprenoriat. Lucrurile pot să pară foarte complicate, există un aspect birocratic și există chiar un efect demotivant. Deci este foarte bine să se înceapă de la ideile elevilor și studenților și să se transforme aceste idei în acțiuni dacă se pornește de la o idee a studenților, aceștia pot să devină pasionați în legătură cu ideea respectivă și atunci vor fi ei singuri dispuși să facă față birocrației și altor probleme. După aceea, profesorii sunt foarte importanți, ei trebuie să fie cooptați, uh, întreaga școală trebuie să fie inclusă în proiect aici, dacă vorbim despre educația profesională, dacă studenții au acces la mentorat, la um, ucenicii, la uh, experiențe practice, este foarte bine. După aceea, dacă susținem antreprenoriatul în, în școli, acest lucru va duce la, va genera mai mult antreprenoriat. Dacă o școală devine antreprenorială, atrage studenți care sunt atrași către acest subiect, va atrage profesori care au acest, această mentalitate și se creează un cerc virtuos. Și ultimul mesaj este că da, ceea ce măsurăm se realizează. Dacă școala decide să facă ceva în legătură cu antreprenariatul, um, o va face dacă există o cerință din partea Guvernului Național ca antreprenoriatul să fie inclus în programa de studiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldassari. A fost uh, un, o prezentare foarte interesantă Uh, pentru noi uh, faptul că ne-ați prezentat acest uh, studiu acum în timp util pentru noi. Da, a fost publicat acum câteva săptămâni. E important așadar pentru noi să plecăm de la această bază de cunoștințe. Și din ceea ce spuneați, îmi permit să subliniez un aspect. Faptul că este vorba mai mult de o metodă decât de o temă. Iată o interpretare justă și ne arată să vedem și cheia educațională a acestei provocări importante. Mulțumesc încă o dată și uh, contăm, ne bazăm pe colaborarea cu direcția generală pe care o reprezentați. Vă rog, vă mulțumim pentru prezență. Doamna Maria Podlasek-Ziegler din partea uh, Direcție Generale pentru Educație și Cultură? Vă rog așadar. Mulțumesc foarte mult. Vreau să reamintesc și eu de acțiunile efectuate de Direcția Generală Educație și Cultură. În primul rând însă aș dori să formulez o întrebare de ce au nevoie tinerii în Europa de mai mult antreprenoriat și uh, o mai mare emancipare până la urmă. Pentru că aceste elemente figurează în topul uh, priorităților politice din ultimii ani și uh, revin tot mereu pe agenda. Știm că tinerii sunt uh, expuși unei lumi în permanentă schimbare, sunt expuși provocărilor lumii moderne, asta și datorită globalizării. Și, bineînțeles, și piața muncii evoluează. Și tranziția de la școală la vârsta maturității a devenit din ce în ce mai dificilă. De aceea avem nevoie de noi aptitudini, de noi atitudini pentru a face față nu doar vieții profesionale, ci și celei personale. De aceea, tinerii trebuie să devină un fel de antreprenori ai propriei vieți, întreprinzători ai propriei vieți. Asta nu doar pentru a se califica pe piața muncii, ci și pentru a-și modela propriile propriul viitor. Și în acest sens trebuie să dispună de know-how-ul necesar. Antreprenoriatul este privit ca un instrument pentru a stimula inovația și creativitatea pe de o parte, însă poate fi folosit și pentru combaterea șomajului și a excluziunii sociale în special pentru grupurile mai uh, vulnerabile, tinerilor care nu frecventează cursuri de formare. Dar avem nevoie de o abordare integrată, pentru că nu ar trebui să divizăm economia și piața muncii în partea bună și partea proastă. Și în acest sens, uh, iată nevoia de o, unei abordări holiste și a unei cooperări intersectoriare. Acordăm o atenție sporită modelului de interacțiune socială. Așa cum a precizat și colegul meu, antreprenoriatul în sensul uh, propriei inițiative reprezintă o competență cheie. Și aceste competențe și aptitudini au fost incluse în cadrul de politici precum uh, strategia Europa 2020 figurând evident și în uh, inițiativele importante, dar și uh, alte programe redactate de Direcția Generală pe care o reprezint. Strategia 2020, stimularea creativității, inovării și antreprenoriatului reprezintă una din, unul din obiectivele cheie. Iar Educația informală, aici avem strategia pentru tineri uh, în Uniunea Europeană și uh, una din acțiunile cheie de aici, de asemenea, vizează stimularea competențelor de întreprinzător. În 2012, Direcția Generală pentru Educație și Cultura a elaborat un document Regândirea educației uh, se intitula considerând că competențele transversale, inclusiv cele pentru întreprinzători, sunt cruciale pentru secolul 21. Însă nu este suficient sau nu ar fi suficient să vorbim doar de competențe și dobândirea acestora dacă nu suntem în măsură să transformăm instituțiile uh, de învățământ în organizații antreprenoriale. Pentru că avem nevoie de un ecosistem special unde aceste competențe pot fi cultivate și dezvoltate. Există o serie întreagă de inițiative de politică care iarăși se leagă atât de educația și formarea formală, cât și de partea informală. Și am să menționez câteva dintre acestea. Recentele concluzii ale Consiliului din 2014 Aici se subliniază din nou nevoia unei abordări intersectoriale și uh, această legătură dintre educație și orientare în carieră, implicarea întreprinzătorilor în acest tip de formare, de asemenea, și furnizarea de experiență la locul de muncă până la urmă. astfel încât uh, toți elevii să beneficieze măcar de un stagiu de practică înainte să părăsească liceul. Um, s-a constituit un grup tematic la nivelul DGEAC, unde au participat actori uh, implicați din diferite domenii și aceste, acest grup de experți și-a încheiat uh, activitatea elaborând un raport care a fost publicat în 2014 concentrându-se în principal pe modul în care uh, antreprenoriatul ca și competență cheie poate fi inclus în programa școlară și cum anume poate fi creat acest ecosistem pentru dezvoltarea competențelor de întreprinzător. S-au identificat implicarea a întreprin- deci, implicarea întreprinzătorilor în acest proces, dar și formarea profesorilor. De asemenea, modul de evaluare a dobândirii a acestor competențe. Dar, în final, evident, și măsurarea impactului datorită acestor competențe dobândite. Până la urmă, aceste politici vizează susținerea instituțiilor de învățământ în acest proces de transformare pentru a deveni mai uh, propice pentru acest tip de formare. Deci există o inițiativă Antreprenor 360 pentru liceuri și una similară și pentru uh, învățământul universitar. Deci este un fel de platformă de autoexaminare care permite instituțiilor să se autoevalueze din perspectiva capacităților uh, antreprenoriale, dar oferă evident și un schimb de bune practici. În ceea ce privește învățământul informal, există de asemenea o serie întreagă de inițiative. și uh, prin activitatea tinerilor, evident, sau prin activitatea acestei uh, prin intermediul Youth Work, o organizație care se implică în uh, aceste activități, uh, se pot obține rezultate foarte bune, însă și această organizație ar trebui să-și redefinească oarecum activitățile pe de o parte și este uh, nevoie de asemenea uh, de recunoaștere până la urmă titlurilor dobândite și pentru acești tineri. În 2012 avem de asemenea concluzii ale Consiliului care vizează stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor și aici uh, s-a acordat o atenție sporită modelului de antreprenoriat social. Și de ce? Pentru că există o legătură clară între uh, munca tinerilor și modelul antreprenorial social și trebuie promovat uh, mai mult acest model în rândul tinerilor, așa cum se recomandă în uh, inițiativa uh, pentru mediul social. Am, avem un alt raport, de asemenea elaborat de alt grup de experți care a fost finalizat în 2013 și una din recomandări vizează Concentrarea asupra formării de tip antreprenorial și dobândirea competențelor aferente. Evident că și aici e nevoie de o mai bună cooperare intersectorială și de o abordare intersectorială. Dar pentru a permite o astfel de cooperare, e nevoie să transpunem cunoștințele dobândite și către alți parteneri de pildă din uh, învățământul formal, dar și către uh, camere de muncă, pe de altă parte, către angajatori. Pentru că <clears throat> contribuția uh, muncii tinerilor sau a prac- mm, stagiilor de practică pe care le desfășoară nu este suficient de bine recunoscută pentru competențele pe care le dobândesc. Mai există și un alt uh, studiu în lucru care urmează să fie finalizat până la finele anului, care analizează programe școlare, strategii, formarea profesorilor, asta în funcție de țări însă își propune de asemenea să ofere și o imagine globală asupra educației de tip antreprenorial în Europa. Pe platformă vom lansa în curând un studiu cu privire la stadiile tinerilor și și analizăm și modul în care acești uh, lucrători sociali care lucrează cu tinerii pot fi mai bine recunoscuți, li se poate recunoaște mai bine activitatea. Am subliniat de multe ori că e nevoie de o abordare holistă, intersectorială și sigur că există o serie de inițiative care au fost adoptate de către alte servicii ale Comisiei, precum uh, Digi Ocupare, Digi Întreprinderi, dar și Departamentul um, General de Cercetare și Dezvoltare. Există un uh, proiect interesant cu finanțare din cel de șaptelea program cadru care abordează inovația socială, Uh, ocupare în rândul tinerilor, educație, deci uh, întreaga gamă de tematici transversale. În plus, mai există și alte două scheme de finanțare pentru susținerea antreprenorului social, al antreprenoratului tinerilor, într-un întreg pachet. Și apoi mai există și Fondul Social European și programul de ocupare pentru tine și mai este și Erasmus pentru tineri întreprinzători. Grazie per questa... Mulțumesc pentru această intervenție care a ilustrat într-o manieră completă activitatea desfășurată la nivelul Comisiei. Cred de asemenea că e nevoie de o colaborare și între direcția generală pe care o reprezentați și comisia noastră, asta și în pregătirea uh, raportului pe care urmează să-l redacteze colega noastră Zraiova. Și în acest sens uh, ar fi interesant poate să ne transmite și raportul la care ați făcut referire din 2014, pentru că nu cred că îl cunoaște toată lumea. Și mă bazez pe colaborarea activă cu Direcția Generală Educație și Cultură pentru a lucra în această direcție. Și acum am să dau cuvântul experților noștri pe care am anunțat deja la început. În primul rând, domnului dr. Elizabeth Cel, profesor pentru comportament antreprenorial în cadrul Universității Kingston. E vorba aici de uh, antreprenoriat, caracteristicile inovatoare ale tinerilor. Aveți așadar cuvântul, doamnă profesor, și mulțumesc pentru prezență. Okay, comunque dovreste avere credo il report insomma il powerpoint dovreste averlo nella vostra oricum prezentarea ar trebui să figureze și în uh, documentația dumneavoastră. Prego. Thank you. Uh, um, uh, mulțumesc. Uh, pentru această invitație de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Aș dori să vorbesc despre promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. Vreau să vă spun câteva despre, lucruri despre mine, în primul rând. Am o experiență de 35 de ani în ceea ce privește IMM-urile și antreprenoriatul, înainte ca acest subiect să devină unul foarte studiat. Și uh, am uh, cunoscut foarte multe firme mici, am derulat multe proiecte privind antreprenoriatul în învățământ și identificarea comportamentului și competențelor antreprenoriale. Nu cred că trebuie să dau prea multe amănunte privind contextul, fiindcă s-a vorbit foarte mult despre contextul antreprenorial în uh, discursurile anterioare. Eu mă gândesc acum la problema șomajului în rândul tinerilor și modul în care antreprenoriatul are potențialul de a soluționa această problemă. În acest discurs voi uh, vedea care este starea de fapt uh, a antreprenoriatului în învățământ, uh, puțin diferit de, dom- de prezentarea domnului Baltasari. Și anume, am probabil o abordare care se concentrează asupra acțiunilor pe care le putem desfășura și asupra lacunelor, poate cu un ochi mai critic. Dar cred că o mare parte a spuselor mele merg în aceeași uh, direcție, uh, în aceeași direcție cu ceea ce au spus antevorbitorii mei, ceea ce e foarte bine. Iar eu, uh, printre altele, trebuie să evaluez impactul și să fac unele recomandări. Documentul meu vă oferă mai multe detalii, dar eu vă voi prezenta numai ideile principale. În ceea ce privește contextul, bineînțeles, formarea, învățământul uh, se re, uh, reprezintă, trebuie să aibă în vedere îngrijorarea pe care reprezintă rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Da, eu am vrut uh, să văd cum este tratat antreprenoriatul în școli și m-am concentrat mai mult asupra liceelor. Dacă eu uh, sunt activ în educația terțiară și înțeleg foarte bine universitară și înțeleg foarte bine cum funcționează lucrurile acolo. Mi s-a cerut să evaluez cât de deschise sunt școlile mediului de afaceri și comerțului și să evaluez modul uh, în care se implică școlile în, uh, și schimbările afectate, efectuate în ceea ce privește formarea și învățământul și am uh, încercat să folosesc cât mai multe surse în acest scop. Mi s-a, spus, mi s-a vorbit deja despre competențele cheie identificate de Comisia Europeană. Într-adevăr, acestea sunt importante, cruciale, dar eu vreau să vă spun că avem nevoie să înțelegem și procesul antreprenorial, mai ales pentru profesori, fiindcă procesul este complex și trebuie să se știe că durează un anumit timp și că sunt uh, importante competențele într-un anumit moment anumite competențe sunt importante într-un anumit moment. Așa cum a spus și domnul Baltasori, există uh, grupuri de experiență antreprenorială și, da, toate bune și frumoase, dar să e vorba de niște grupuri, nu se răspândesc aceste bune practici în toate școlile, în toate statele membre. Concluzia este deci că trebuie să facem mai mult. Încă un lucru mai trebuie înțeles în ceea ce privește competențele, și anume că unele sunt greu de dobândit în funcție de vârsta studentului. De pildă, asumarea de riscuri nu e deloc ușoară pentru studenți cu vârste între 13 și 16, pentru elevi cu vârste între 13 și 16 ani sau mai tineri. O să evaluez și alte modele ale procesului antreprenorial pentru a vedea ce informații putem obține de pe urma acestor evaluări. Eu cred că trebuie să depășim uh, sfera predării competențelor. Antreprenorul este, este o persoană care are mai mult decât competențe. Are și o anumită atitudine, o anumită intenție pe care o manifestă. Are obiective pe care dorește să le atingă și influențele sociale sunt extrem de importante. Pentru tineri, influențele sociale sunt evidente. Profesori, părinți. De deci ce este important? profesorii să înțeleagă procesul și să înțeleagă că ei reprezintă o influență importantă. Și acum este important, bineînțeles, ca elevii să facă lucruri practice și să aibă modele de urmat în ceea ce privește antreprenoriatul. Apoi, comportamentul antreprenorial este situațional, este declanșat de o situație, nu se întâmplă în uh, în vid, iar situațiile sunt definite de ocazii, șanse sau amenințări. Deci un antreprenor bun, eficient, caută întotdeauna ocaziile, șansele și încearcă să evite, să evite amenințările și problemele. Iar tinerii trebuie să poată recunoaște astfel de situații, astfel de șanse. Și o pot face, așa cum s-a spus, doar, uh, doar prin urmarea de exemple și așa mai departe. În egală măsură, trebuie să înțeleagă cu, care ar putea fi reacția lor la aceste ocazii, fiindcă nu toată lumea devine antreprenor și trebuie să înceapă să înțeleagă și ei acest lucru, să se înțeleagă pe sine. Iar profesorii trebuie să ajute pe elevi să aibă încredere în sine, și să vadă ce ar putea să facă elevii, tinerii, ce opțiuni au dacă sunt dacă, dacă sunt implicați în demararea unei afaceri, ce pot face ei, ce acțiuni pot întreprinde. Aceasta este îndrumarea pe care o pot oferi profesorii. Și mai important, trebuie să identifice răspunsurile diferite ale uh, băieților și ale fetelor la, la, riscurile, la riscuri. Nu este singura competență unde uh, băieții și unde există o diferență între băieți și fete. Iar uh, această dimensiune a genului trebuie să fie avută în vedere. Now, the, um, the process also includes a cognitive... Procesul include și o dimensiune cognitivă. pentru, e vorba de o înțelegere a sarcinii. De pildă, dacă vrei să înființezi o firmă, o de catering, trebuie să ai cunoștințe de bucătărie, despre servicii și de relații cu, cu oamenii și așa mai departe. Deci este, sunt importante aceste cunoștințe pentru, pentru a avea succes. Uh, Trebuie să înțelegi și stilul în care, stilul de muncă, nu numai de conducere, în momentul în care trebuie să iei decizii rapid. Antreprenorii învață că există scurtături, deci eh, există unele scurtături în ceea ce privește luarea deciziilor pe care le cunosc antreprenorii. Tinerii trebuie să fie și motivați. Dacă, dacă dorim ca ei să fie antreprenori eficienți, trebuie să își dorească să atingă obiectivul pentru ei să fie important acest lucru. Nu trebuie să facă doar pentru școală sau pentru că le-a cerut profesorul. Și așa mai departe. Etosul școlii, deci, este foarte important și el. Pentru această explorare creativă a șanselor. Profesorii trebuie să ofere provocări elevilor, dar în egală măsură să ofere și activități autentice, să organizeze ateliere și să, uh, și să predea pentru grupuri, nu doar la nivel individual. Modul în care se desfășoară predarea, deci trebuie și el schimbat. Iar în unele școli s-a, au început să se miște lucrurile, să se schimbe lucrurile. Trebuie să, să ducem lucrurile și mai departe. Învățarea antreprenorială poate să fie inclusă în multe subiecte. E ușor, uh, mai ușor în unele subiecte, la unele materii decât la altele. Și uh, predarea în echipă aici poate fi de ajutor. Și uh, prin mai multe platforme, cum ar fi e-twinning, poate fi abordat, poate fi abordat schimbul de bune practici. E nevoie la nivelul învățământului și de, de feedback, de de o analiză și evaluare. Pentru că așa, așa fac și antreprenorii. Feedback-ul este important pentru ei și se bucură dacă îl primesc, fiindcă așa înțeleg dacă fac ce trebuie și dacă iau deciziile bune. Eu cred acum că formarea profesională nu funcționează prea bine în ceea ce privește transferul de competențe sau uh, competențele antreprenoriale. Așa văd eu lucrurile. Aici trebuie să fim mai atenți, să ne aplicăm mai mult asupra acestui domeniu. La gimnaziu și la liceu, uh, acestea sunt separate, nu incluse în alte materii. și nu se predau materii relevante pentru educația antreprenorială, cum ar fi economia de afaceri, managementul financiar și mai departe. Da, există unele exemple de excelență în unele școli, dar situația nu este universal valabilă. Există, bineînțeles, uh, și limitări pentru școli care se manifestă la nivelul statelor membre. Eu zic că trebuie să includem antreprenoriatul în programele școlare. Iar pentru asta avem nevoie de mai multe resurse. Trebuie să ne uităm și la numărul uh, de elevi pe clasă, predare în echipă, să ne gândim și la unde se află școala, dacă este centrală sau rurală. Uh, trebuie ca directorul școlii să se asigure că există un etos uh, bun și uh, să ne preocupe mai mult formarea continuă a profesorilor. În documentul meu am dat un exemplu de formare continuă pentru profesori se pot identifica astfel de exemple, dar eu ce vă spun este că acestea trebuie să fie răspândite mai mult. Și trebuie să depășim această mentalitate de siloz. Copilul intră în clasă și învață geografie, după aceea sună, sună clopoțelul, se duce, începe ora de istorie, a uitat tot despre geografie, fiindcă acum învață istoria și nu există nicio legătură între materii. Avem nevoie de o metodologie mai progresistă de predare. Există și aici exemple de bune practici și acestea trebuie să fie răspândite mai mult. Intră aici un programe de formare a formatorilor de, ceea ce privește antreprenoriatul, pentru ca profesorii să înțeleagă mai bine ce înseamnă antreprenoriatul. Și și trebuie să se includă mai multe legături industriale la nivelul formării profesorilor pentru, a, pentru că aceștia să înțeleagă mai bine contextul mm, contextul de uh, antreprenoriatului. Iar toate acestea merg mână în mână cu ce s-a spus anterior. Este vorba de faptul că trebuie să se înlesnească cooperarea între școli și companii și mediul de afaceri. din discursul anterior uh, am aflat deja că antre- antreprenoriatul funcționează. Și vreau să accentuez și eu această idee, fiindcă fiindcă din acest motiv trebuie să pregătim profesorii în domeniul uh, învățării antreprenoriatului, fiindcă nu poți să predai ceva ce nu înțelegi, nu-i așa? Asta este de la sine înțeles, dar poate că toată trebuie spus ca atare. Și deci trebuie să facem mai mult pentru a-i ajuta pe profesori să înțeleagă antreprenoriatul dacă vor să predea și să ducă mai departe aceste cunoștințe către elevilor. Formarea profesorilor nu rezolvă această problemă în general cum trebuie. Și cum am spus înainte, există și chestiunea genului, chestiune transversală, care nu este inclusă nici suficient în, în uh, cursurile pentru profesori și în uh, formarea de-a lungul carierei a profesorilor. Revin acum la recomandări. Eu cred că e nevoie de o schimbare majoră, de, de schimbări. Da, am făcut lucruri bune până acum, dar trebuie să fie răspândite. Există bucățele de excelență în uh, ceea ce privește uh, învățământul antreprenor, uh, predarea antreprenoriatului în unele state membre, iar acestea trebuie să fie aduse la un loc și accentuate. Recomandări specifice, cred că trebuie să se predea antreprenoriatul ca materie la gimnaziu și sunt de acord că uh, această materie ar trebui să intre în programă la elevii cu vârste între 11 și 13 ani. Trebuie să existe mai multe contacte între școli și organizațiile externe. Foarte important acest lucru în acest sens. Și pentru a face acest lucru, eu propun să se să existe să existe o funcție de uh, consilier pentru cariere și uh, persoane de legătură cu mediul industrial. Și că există în unele școli această funcție. Trebuie să se găsească modalități de predare pentru a elimina diferențe între sexe și pentru a, a pune accent pe egalitate. Mai mult, trebuie să existe mai multe legătu- legături între educația gimnazială și terțiară și universitară pentru a permite pentru a da și profesorilor unele aspirații. pentru vârstele 11-16 ani ar trebui să existe uh, școli profesionale versus școli academice. Se întâmplă deja acest lucru în Austria și Germania și poate nu e o idee rea și în alte state membre. Formarea profesională ar trebui să fie mai dezvoltată pentru a face față solicitărilor uh, mediului de afaceri în câmpul muncii prin uh, încurajarea, prin înmulțirea numărului de profesori în ceea ce privește uh, formarea profesională. Eu nu sunt expert, nu sunt expertă în ceea ce poate face Uniunea Europeană și ni s-a spus că Uniunea Europeană deja uh, oferă un mare sprijin, dar cred că asistența în ceea ce privește formarea profesorilor, mm, care ar putea să-și ia un an uh, în care ar putea să fie implicați în mediul de afaceri, oferindu-se granturi în acest sens, bineînțeles, așa s-ar putea, bineînțeles, și în tot acest timp să se monitorizeze impactul măsurilor care sunt uh, aplicate. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Vera, pentru acesta interesant. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu foarte interesant pe care l-ați prezentat, dar și pentru <clears throat> detalii și sugestiile prezentate. Și bineînțeles că statele membre totuși rămân competente pe organizarea învățământului. Însă noi, la nivel de Uniune Europeană, putem veni cu linii directoare, putem veni cu sugestii pentru a reuși să realizăm uh, obiectivele pe care ni le-am asumat prin strategia Europe 2020 și sunt convinsă și că și doamna raportor va dori să um, intervine și să aprofundeze aceste aspecte. Continuăm acum uh, cu audierea experților, după care vom organiza dezbaterile. Are acum cuvântul doamna Laura Rosendal Huber. Mulțumesc pentru prezență. Cercetător uh, în cadrul Universității Amsterdam, uh, în cadrul Departamentului de Piețe și Organizare. Este este o ocazie interesantă pentru a asculta și opinia dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră pe această temă. Uh, Mulțumesc! Stați să, să iau prezentarea care trebuie înainte de a începe. dopo questa presentazione informo i colleghi che si potrà... Eh, După această prezentare, colegii vor avea ocazia să intervină pentru că avem timp până la 12 jumate. Please. <laughs> so, uh, thank you. Uh, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această invitație. Eu vreau să vă fac o prezentare critică a studiilor de evaluare a impactului în ceea ce privește eficiența educației antreprenoriale. Pentru a face acest lucru, să vă fac o trecere în revista acestei prezentări. După o scurtă introducere, prezentare, mă scuzați, voi prezenta limitările evaluărilor de impact derulate până, până acum Apoi voi vorbi despre experimente cu grupuri aleatorii folosite pentru a depăși aceste greutăți și pe baza acestor evaluări voi face unele recomandări pentru cercetarea viitoare și pentru politicile viitoare. S-a spus deja acest lucru de multe ori. Educația antreprenorială, programele acestea s-au crescut foarte mult la toate nivelele de învățământ. Iată, aveți aici cifrele uh, de la Junior Achievement din Olanda și vedeți cum a, a crescut învăț- la nivelul uh, învățământului superior, iar în ultimii ani uh, nivelul a crescut la nivelul participării în uh, școala primară. În întrebarea care se pune este și care stă la baza acestui atelier este dacă aceste programe sunt eficiente din raportul, raportul lui Sargin s-a spus deja că antreprenoriatul pare că este eficient. Deci s-a dus la o sporire a competențelor antreprenoriale, a intențiilor antreprenoriale, a atitudinilor antreprenoriale și poate duce la o creștere a ambițiilor legate de carieră în general. Toate bune și frumoase. Dar eu uh, vă atrag atenția să fiți atenți când interpretați aceste rezultate, fiindcă multe dintre studiile derulate nu includ, de pildă, uh, măsuri de tratament preimpuse. Deci dacă se studiază un grup de elevi care au participat la un program, dar nu se controlează valorile inițiale ale intențiilor și uh, atitudinilor privind antreprenoriatul, atunci se supraestimează efectul programului în egală măsură. Același lucru este valabil și despre învățământ. Dacă nu se participă la programe de antreprenoriat, înseamnă că acești copii sunt în școli și învață altceva. Deci, prin aceste alte programe își îmbunătățesc competențele, bineînțeles, și învață lucruri noi și folositoare. Deci, dacă nu se compară grupurile de, de dacă aceste grupuri cu grupuri de control pentru a vedea ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi participat la aceste programe, nu putem măsura efectul. Multe studii folosesc sau compară studenți care, care s-au care s-au oferit pe bază de voluntariat în aceste programe cu studenți care nu a, care au fost aleși ei. Deci acești elevi de, de, diferă foarte mult de cei care nu au participat uh, la fel. Dacă, de pildă, acești elevi care aleg, aleg să participe sunt mai ambițioși, mai motivați și poate mai buni antreprenori, poate chiar și fără programe, ar fi uh, ar avut succes. Nu avem de unde să știm. Uh, Și aici avem uh, dovezi de la un studiu recent care a arătat că folosirea studiilor care se concentrează asupra unor, uh, unor eșantioane a, de, deci persoane care au ales să participe la studii, toate acestea duc la o supra evaluare, supraestimare. Ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă? Ce, uh, care e problema? Este, se numește contrafactuală, să vedem uh, ce se întâmplă aici în grafic, se arată corelația între consumul de brânză pe cap de locuitor în uh, SUA uh, cu uh, numărul de doctorate din SUA. Dacă dacă v-aș întreba, vreți să, să, să subvenționați consumul de brânză pentru a aduce la un număr mai mare de doctorate, zice că nu. Dar dacă v-aș arăta un, un grafic cu numărul de persoane care uh, își fac un doctorat și uh, o corelație cu uh, cu antreprenorii de succes și v-aș întreba, ar trebui să investim mai mult uh, în, antrepren- în educația antreprenorială? Și a spune, da, care e problema aici? Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi participat la programe. Deci nu, nu cunoaștem efectul contrafactual. Cum poți să... Deci, cum poți să compari o persoană care... Cum poți să măsori ce s-ar fi întâmplat cu o persoană dacă alege să participe la un program și în același timp dacă nu ar fi ales să participe la același program? E foarte greu. S-a folosit uh, în uh, testele medicale, de pildă, și acum se folosește din ce în ce mai mult uh, și în cercetarea uh, economică, sunt experimentele pe grupuri aleatorii. Și vreau să vă prezint un uh, experiment pe care eu și coautorii l-am derulat pentru a evalua eficiența învățământului antreprenorial la vârste mai tinere și pentru a vă arăta cum funcționează această structură de cercetare. Aveam 2500 de copii în, cu vârste între 11 și 12 ani, ultima clasă a școlii primare în Olanda, și un număr au fost uh, grupuri de tratament, uh, că au avut uh, posibilitatea de a participa la programele Bizworld și o, un alt grup de copii au fost excluși de la, aceste, de la participarea la aceste programe. Deci nu au participat la programe. Asta este foarte important. Și au primit, au urmat materiile normale de la școală. Și ce este important este cum au fost uh, trimiși acești copii la grupuri, în mod aleatorii. Nu vrem să fie trimiși unii anume la un grup sau altul. Și uh, am dat cu banul, pur și simplu, pentru a hotărâ în ce grup uh, se duce elevul. pentru a ne asigura că o persoană, de pildă, foarte motivată, cu, uh, cu capacități antreprenoriale, are același număr de șanse să ajungă într-un grup sau altul, ceea ce ne permite să comparăm rezultatele medii ale grupului înainte și după tratament și pentru a ne asigura că programul este cel care a adus rezultatul respectiv. Am avut și uh, două măsurători, înainte și după, și o să vă arăt apoi de ce au fost atât de importante acestea. Am măsurat uh, două lucruri, uh, competențele antreprenoriale și cunoștințele antreprenoriale, privind antreprenoriatul. Aceasta este o prezentare simplificată a rezultatelor. Linia albastră este grupul de control. Chiar dacă nu au participat la programele educaționale cu timpul, deci între februarie până în iunie. Unele dintre competențele care ne interesau au fost dobândite, dar vedem și că linia roșie, grupul care a primit tratamentul, a avut o îmbunătățire mai mare a acestor competențe. Deci dacă nu, fără un grup de control, se supraestimează efectul programului semnificativ. Dar cu toate acestea a fost constatat un efect pozitiv. Și am constatat un efect pozitiv um, nu uh, în ceea ce privește cunoștințele, alfabetizarea financiară nu adisă un nivel atât de mare, ci uh, în ceea ce privește competențele necognitive despre care am vorbit astăzi, cum ar fi creativitate, autoeficacitate, perseverență, productivitate, toate uh, au crescut semnificativ mai mult în grupul de tratament decât grupul de control. Deci că există uh, o nevoie de predare a acestor competențe și așa cum v-am spus astăzi, aceste competențe deprinderi nu sunt importante numai dacă vrei să, să îți uh, începi o afacere, ci sunt importante în orice carieră dorești să ai. Toate experimentele cu grupuri aleatorii sunt ele la fel de promițătoare? Din păcate, nu. Așa cum am spus și la început, nu s-au făcut foarte multe experimente pentru a evalua efectul cauze, efecta programul, programelor antreprenoriale în toată lumea. Nu sunt decât 8, sau am găsit eu numai 8, poate sunt mai multe și îmi cer scuze că nu, îmi cer scuze celor pe care nu i-am găsit, dar Tiparul este clar. În primul studiu este foarte interesant. Avem un experiment natural în care cercetătorii au încercat să identifice ce este mai important, factorii genetici sau mediul. Deciziile, decizia de a deveni antre, antreprenor. Interesant este că s-au comparat s-au fost un eșantion de copii adoptați și au comparat părinții biologic, biologici și părinții adoptivi sunt dovedit că mediul de două ori mai important uh, la vârste fragede. Deci, veste bună, merită să se învețe activitatea antreprenorială, să se predea în școli. Și interesant din acest studiu este faptul că s-a făcut referire la aspectul de gen și s-a dovedit că părinții, bineînțeles, reprezintă modele și la nivelul uh, sexelor. Deci mamele sunt modele pentru fete și tații sunt modele pentru băieți. Deci asta este un unghi interesant. Dacă analizăm uh, mai în profunzime chestiunea genului și dacă ne concentrăm pe modele în antreprenoriat. Al doilea studiu uh, s-au înregistrat efecte pozitive în ceea ce privește deprinderile și în al treilea studiu s-a evaluat, s-a evaluat eficiența, eficiența uh, programului Junior uh, Effectiveness în, în uh, țările de jos și efectele nu au fost pozitive. Unele chiar au fost negative în țările de jos. Deci, atenție în ceea ce privește optimismul uh, exagerat prezentat în alte rapoarte. E doar un studiu, bineînțeles, trebuie să aflăm mai multe și pentru adulți și companii noi s-au studiat mai multe programe în, în SUA, de pildă. Aveam un mare program de, de formare, iar rezultatele sunt împărțite. Nu sunt zero, dar, mă rog, e interesant că pentru aceste studii efectele pozitive au fost constatate mai mult pentru bărbați decât pentru femei. Deci, atât există diferențe între sexe. În concluzie, pentru cercetările viitoare, mai, e nevoie de mai multă cercetare și de cercetare mai bună pentru a înțelege exact care programe sunt eficiente. Și pentru asta trebuie să comparăm programe diferite, să, să le comparăm uh, eficiența, să comparăm uh, rezultatele de la studiile noastre de la școli primare care durează mai 5 zile și are un efect uh, pozitiv asupra deprinderilor în comparație cu un proiect de pe termen lung, cum ar fi Junior Achievement Program, care unde se constată că nu există un efect, ar trebui să avem în vedere și de randamentul programelor, eficiență, uh, cost și timp. Iar uh, încă un lucru care nu a fost avut în vedere reprezintă costurile de oportunitate. Dacă un program de antreprenoriat este introdus, înlocuiește altceva și trebuie să știm ce se înlocuiește și care este costul uh, acestei înlocuiri. Uh, deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să ținem cont de acest lucru când evaluăm studiile. Majoritatea studiilor, uh, inclusiv al meu, se au în vedere efectele pe termen scurt a acestor programe, deci trebuie să înțelegem mai mult care sunt efectele pe termen lung, cât de stabile sunt aceste constatări și care care este efectul de contagiune pentru perioadele viitoare. Iar pentru decizionari, pentru cei care creează politici, v-aș sugera ca în momentul în care analizați un studiu să înțelegeți care sunt problemele metodologice și că s-ar putea ca eficiența programului să fie supraevaluată. E nevoie de timp pentru o cercetare bună, iar programul evaluat, a durat un an să fie pusă picioare și apoi încă un an pentru derularea acestea, dar rezultatele sunt importante. Deci o mai bună înțelegere duce la politici mai bune. Și pentru mine cel mai greu lucru este să conving școlile, decizionarii, părțile implicate să, să folosească grupurile aleatorii. Deci să se includă un grup în tratament și să excludă alt grup, un grup de control pentru a se putea evalua efectul într-adevăr. Și eu fac o, timp această comparație cu testele medicale. Și în testele medicale pentru a măsura, pentru a vedea ce se întâmplă dacă un medicament este eficient, se folosește efectul placebo pentru un grup, un grup placebo și motivul pentru care nu este lipsit de etică acest lucru este că doar așa se poate um, se poate înregistra progres și se uh, pot îmbunătăți lucrurile. Deci vă rog să vă gândiți în procesul decizionar să evaluați uh, randamentul politicilor pe termen scurt și pe termen lung pentru a înțelege de ce e nevoie pentru a crea politici mai bune și pentru a le întemeia pe dovezi. Vă mulțumesc! Many, many thanks for this interesting... Uh, Mulțumesc pentru aceste informații interesante și pentru recomandarea de a avea o atitudine critică, dar um, și de a da dovadă de deschidere și pentru a și confrunta eșantioanele folosite. Cred că Prezentarea dumneavoastră este foarte interesantă pentru că ajută și Comisia să detalieze mai mult asupra acestei chestiuni a um, confruntării eșantioanelor pentru a interpreta rezultatele și și asupra acestui element pe care l-ați adus în discuție și anume că nu întotdeauna programele cele mai uh, costisitoare sunt și cele mai uh, eficiente. Și mi-aș dori ca și în cercetarea europeană, în cadrul mm, Europa 2020, să se acorde mai multă atenție și aspectelor didactice, pedagogice, sens în care apelez și la comisie. Acum este rândul colegilor să intervină vis-a-vis -vis de cele două prezentări foarte interesante, atât din partea Comisiei cât și din partea experților. Prima s-a înscris doamna Helga Trüppel. Vă rog. Da, mulțumesc, Silvia. Am o întrebare pe doamn, pentru doamna Huber în ceea ce privește comparația dintre cele două grupuri care au participat la acest program unii și ceilalți care nu au participat. Și spuneți că aveți nevoie de autoevaluarea persoanelor. Unii care spun, da, mă simt um, în stare mai mult acum să fac propria afacere. Vreau să vă întreb cum anume ați uh, stabilit aceste grupuri și cum ați evaluat propria lor autoevaluare. Da, questionnaire. Am avut un chestionar unde am care l-am pus ambelor grupuri înainte și după, dacă sunt interesați să pună bazele unei companii pentru a evalua dacă aveau această atitudine După aceea, în ceea ce privește distribuirea aleatorie, aceasta a fost făcută de către un program informatic, așadar nu știam de dinainte uh, intențiile participanților, însă ideea era că dacă există un număr suficient de mare de participanți, repartizați aleatoriu, dacă grupurile sunt suficient de mari, în medie vor exista aceleași tipuri de uh, participanți în ambele grupuri. Eh, grazie. Eh, altri interventi, colega Zver, prego. Mulțumesc. Domnule Zver, aveți cuvântul acum. Hvala za besedo. Eh, jaz razumem gospo. Mulțumesc, doamne președinte. Vreau să transmit o întrebare din partea doamnei Trupel vrea să știe despre metodele dumneavoastră, cum se uh, definesc diferențe între cele două grupuri. Mi se pare foarte important. Considerați că Na, nu cred că rezultatele pot să fie relevante aici. Uh, uh, întrebarea nu trebuie să fie credeți că puteți fi un antreprenor sau nu cred că ar trebui ca întrebările, să, criteriile să fie implicite și să decurgă din studiu, nu să vină înainte acestuia. Cu toate acestea, mi se pare că abordarea dumneavoastră a fost una destul de solidă și mă bucură faptul că ați decis să examinați atitudinile, atitudinile generației actuale în ceea ce privește aptitudinile și competențele antreprenoriale. și eu mă ocup de acest domeniu de 15 ani și astăzi discuția mi s-a părut extrem de utilă în ceea ce mă privește. Doamne președinte, mă bucur foarte mult că ați putut să organizați acest atelier astăzi și să aduceți pe acești experți, însă mă întristează faptul că nu sunt foarte mulți colegi prezenți în sală în momentul de față. Mă simt uh, foarte uh, onorat că pot să beneficiez din urma acestor prezentări. Puțin, dar de calitatea cea mai bună. Julie Ward. Oh, I just wanna... Vreau doar să spun că apreciez și eu Uh, caracterul acestor prezentări și felul în care se combinau. Aveam prezentări înainte, însă fiecare prezentare mi-a răspuns la întrebări. M-a bucurat prezentarea despre antreprenoriatul în școlile primare. Recent am participat la un eveniment uh, legat de comerțul echitabil în jurisdicția mea și chiar copiii cei mai mici Uh, aveau activități antreprenoriale, deci acest spirit uh, era susținut de la o vârstă foarte fragedă. Acești copii făceau ciocolată și învățau prin activități, nu teoretic, și un producător de cacao din Belize uh, venise să um, îi învețe în legătură cu fluxul, cu lanțul comercial etic. Așadar, mulțumesc pentru aceste prezentări despre educația antreprenorială, chiar și în afara învățământului superior. Mi se par uh, idei foarte bune pentru că le-am văzut în practică și uh, continui să văd că dau rezultate foarte bune. Nu văd alte solicitări de intervenție, doamna Suitrova, în calitate de mm, raportoare, poate dorește să intervină poate dorește să-i pună întrebări doamnei profesoare Chen, nu știu dacă v-am pronunțat bine numele. Aveți o experiență foarte mare în domeniu, așadar doresc să vă pun și eu niște întrebări. Ați vorbit despre capacități, despre această nouă abordare pentru noile competențe și aveți o propunere de, in, de introducere a acestor competențe în programa școlară din Europa. Personal mă interesează foarte mult toate aceste teme și am impresia de altfel din intervenții că este vorba de o abordare transversală, inovatoare creatoare care trebuie să fie dezvoltată în domeniul școlar, dar transversal, nu trebuie să fie o materie separată. Doriți eh, să se întâmple așa sau doriți ca antreprenoriatul să devină o materie separată, verticală și nu transversală? O, o a doua întrebare pe care o pun și al do- cel de-al doilea expert. Dacă adăugăm acest element la programa școlară, nu riscăm să fie afectate alte materii pentru care nu va mai rămâne timp. În ce fel se poate face acest lucru în mod concret? Este vorba de o <laughs> întrebare destul de complexă. Ideea învățării prin practică la ciclul primar și secundar este o modalitate bună de a implica pe copii uh, și de a-i face să înțeleagă antreprenoriatul. Acest lucru poate să fie deja considerat uh, obținut. Este un lucru care poate să fie uh, învățat de către toți elevii. Uh, pe măsură ce elevii ajung la 11-12 ani, există un argument pentru introducerea antreprenoriatului ca materie separată. Pentru că dacă comparăm, este ca și o știință, nu înveți doar despre teoria biologiei sau fizicii sau chimiei, mergi în laborator și faci experimente. Așadar, nu susțin ca copiii de 11-13 ani să învețe doar teoria antreprenoriatului. Sugerez să existe și, bineînțeles, o parte de practică. Bineînțeles că există și metodo- există metodologii diferite de predare care pot să fie utilizate și diverse modalități de evaluare a elevilor prin proiecte, nu prin examene. Deci totul depinde de felul în care decurge predarea. Al treilea argument este că dacă introducem aceste metode în școli, în școlile primare, gimnaziale sau în licee, Trebuie să facem mai mult pentru a învăța pe profesori despre antreprenoriat și pentru a introduce acest uh, aspect în formarea profesorilor. Ar putea fi, de exemplu, un certificat în predarea antreprenorială pe lângă diploma universitară de profesor. Avem un exemplu în acest sens în documentul meu uh, la St. Mary's College în Belfast. Există așadar exemple de bune practici care, dacă vor fi extinse, vor putea să fie utilizate. Cred că profesorii sunt foarte importanți. Uh, nu poți să predai ceva ce tu nu ai înțeles tu însuți. Și acesta mi se pare că este un mesaj uh, foarte important al prezentării mele. La colega Sidrov. Mulțumesc pentru această aprofundare. Doamna Sidrov, ați solicitat să interveniți? Ja te tot ce. Da, voi profita de această oportunitate pentru a, pro, pentru a pune câteva întrebări experților noștri. Presupun că ulterior voi avea de asemenea posibilitatea de a interveni. Însă, așadar, întrebările revin la cele spuse de doamna Silvia Costa. Am înțeles că felul de predare a aptitudinilor antreprenoriale poate să fie de mai multe tipuri. Există mai multe asemenea uh, forme de predare, însă recomandările pe care le-am auzit aici uh, Uh, spun că trebuie să se înceapă la perioada 11-13 ani, că în acea, la această vârstă uh, trebuie să fie introduse seminariile de scurtă durată, de exemplu. Aceste mici întreprinderi au fost menționate, însă sunt mai degrabă pentru gimnazii. Forma prin noi trebuie să, să putem selecționa forma optimă. Vă mă atrezez aici, doamnei profesoare Cel, dacă am, înțe- dacă am înțeles bine, dacă trebuie să începem la vârsta de 11 ani și la vârsta de 13 ani să se poate deja înființa aceste mici întreprinderi care deja există în anumite școli. Am înțeles bine? Aceasta era ideea. Ok. Um, în ceea ce privește, uh, ne gândim mai degrabă la anul în care este elevul și nu la vârsta elevului. Copiii la gimnaziu, de exemplu, de la 11 până la 14 ani, au această metodă uh, de mm, între mici întreprinderi, însă atunci când uh, ajung la vârsta de 11, când ajung la în clasa 8, 9, 16, 18 ani, eu sugerez ca antreprenoriatul să fie introdus în programul de studiu, să nu fie doar bazat pe teorie, ci să aibă o parte foarte mare de practică, de laborator, cum ar veni, de învățare prin practică și dar să existe și o înțelegere mai profundă a procesului. La vârsta de 13 ani vroiam să al treilea lucru, de fapt, era ca profesorii să fie și ei formați pentru a înțelege procesele, competențele și ceea ce pot să dezvolte la, la copii și la ce vârstă și prin ce materii. Grazie molte per questo approfondimento, per questa risposta. Mulțumesc uh, mult pentru acest, acest răspuns. Domnule Morgan, ați uh, solicitat să interveniți. Da, mulțumesc. S-a subliniat în prezentări importanța așa numitelor dotări uh, native ale persoanelor, deci uh, și a contextului care permite anumitor persoane să își uh, să dobândească competențe mai bune. Apoi cred că ar trebui să aprofundăm și tipul de antreprenoriat despre care vorbim. Uh, așa cum a vorbit și domnul Baldasari în poziția exprimată a Comisiei. Pentru că a pune pe picioare o companie este un lucru, a desfășura o activitate de liber profesionist este altceva o activitate meșteșugărească din nou. De aceea, cred că ar trebui să ne concentrăm și asupra orientării profesionale. Pen- și dacă nu concretizăm însă aceste concepte, uh, acestea nu vor fi urmate, nu se vor crea condițiile necesare și până la urmă nu se vor ajunge la rezultate concrete. Dat fiind uh, faptul că expoziția mondială va avea loc la Milano, putem vedea ce s-a întâmplat și în acea zonă. Dar dacă e adevărat că în șase luni s-au format 10.000 de noi companii fondate de tineri întreprinzători, cred că trebuie să ne gândim și la aceste lucruri. Deci, iată, evenimente care vin să arate cum anume sunt tratate astfel de uh, chestiuni în uh, anumite state membre și revenind și la tipul de antreprenoriat de care vorbeați. Vă rog, dacă doriți să răspundeți, pentru că întrebarea v-a fost adresată. Da, sunt de acord cu ce a spus um, antevorbitorul și menționez în recomandările mele introducerea în școli a Uh, orientării uh, profesionale și a unei persoane care să facă acest lucru, calificate în acest sens, pentru că profesorii oricum au un volum mare de muncă și în momentul de față această activitate le revine tot lor. Însă, dacă ar exista o persoană care uh, facă legătura cu mediul uh, pieței muncii, deci un fel de consilier pe astfel de probleme cu, pentru orientare profesională, uh, care să aducă în școli și uh, modele uh, care să vorbească elevilor, să creeze contactele necesare pentru ca astfel de experiențe practice să devină într-adevăr competențe antreprenoriale. Și mi se pare impresionant ce se întâmplă în Lombardia. Atât din partea mea, deocamdată. Poate că s-a declanșat o mare energie. Vă rog. Da. Și eu am vrut să ofer un răspuns succint. S-a spus că programele de antreprenoriat nu sunt concepute pentru ca toată lumea să dorească să vină întreprinzător. Nu cred că asta este obiectivul. Și dacă ne uităm la studii, vedem că după parcurgerea unor astfel de programe educaționale, unii elevi decid că nu vor acest lucru, pentru că, de fapt, învață ceea ce înseamnă și își dau seama că sunt poate destinați pentru a face altceva. Alții uh, învață că își doresc acest lucru. Eu cred că și acesta este un rezultat pozitiv al formării uh, antreprenoriale. Pentru că nu avem nevoie doar de întreprinzători, avem nevoie și de angajați, dar și de uh, întreprinzători care să-și folosească cunoștințele dobândite la locul de muncă. Mulțumesc! Am să dau acum uh, cuvântul uh, în final raportoare, care are acum multe puncte de plecare de uh, inclus în uh, raport. Dacă reprezentanții comisiei mai doresc să adauge ceva înaintea doamnei raportor? Da, Aș dori să subliniez din nou ceea ce a menționat uh, expertul anterior. Cred că vrem ca toți tinerii să fie antreprenori, uh, însă, bineînțeles, să aibă spirit de antreprenoriat, dar nu vrem ca toată lumea să devină antreprenori. Însă aceste aptitudini sunt bune pentru orice vrei să faci în viață. Îi ajută pe cei, însă trebuie să-i ajutăm și pe cei care își doresc să devină antreprenori pentru, prin dându-le um, aceste instrumente. Deci este foarte important ca acolo unde, acolo unde educația este legată de ecosistemul de afaceri deci, chiar și cei care nu sunt interesați, dar în special cei care sunt interesați, vor primi susținerea necesară. Vă rog. Pentru a completa cele spuse, exist, să există o legătură cu programul Erasmus Plus inițiativele pentru tineret, prin care tinerii au oportunitatea de a își pune ideile în practică și pot să uh, întreprindă uh, mici proiecte, deci uh, ca totul să înceapă cu o idee și atunci când tinerii au oportunitatea de a testa această idee într-un mediu practic, atunci pot să uh, o aplice și să își înființeze un, o, um, pot să își înființeze o companie, de exemplu. Dar poate să-i ajute și să decidă ceea ce vor face ulterior în viață. Anche Erasmus Entrepreneurship, da, mulțumesc foarte mult cu acest program Erasmus, dar și prin Erasmus Plus am vrut să subliniem încă o dată importanța antreprenoriatului. Înainte să dau cuvântul doamnei raportor, vreau să spun că domnul Bauer și domnul Dijun sunt de asemenea prezenți din partea comisiei. Dacă și dâns și doresc să intervină, foarte pe scurt, vă rog. Vă mulțumesc, mă numesc Peter Bau de la Direcția Generală de Educație și Cultură și sunt uh, implicat în antreprenoriat. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări care mi, se, mi s-au părut foarte interesante, cu toate că nu sunt 100% de acord cu fiecare. Există câteva întrebări care trebuie să fie puse, mm, cât foarte pe scurt. Eu vin din sectorul educației superioare. Am lansat, de exemplu, o, in, o inițiativă care pune accentul pe universități și instituții de învățământ superior. Credem că acolo este mai ușor să intervenim la nivel european, pentru că acestea sunt instituții autonome. În școli mi se pare mult mai complicat Așadar, cred că trebuie să facem diferența între gimnaziu, liceu, învățământ profesional, pentru că chiar dacă în statele membre există diferențe destul de mari, de exemplu dacă eu vin din Germania, uh, există diferențe foarte mari și este uh, foarte greu să compari uh, o școală cu alta trebuie să ne întrebăm ce putem face la nivel european. Uh, devine mai complex în cazul școlilor. Bineînțeles că cu, cu toții vrem ca acești copii să aibă aptitudini antreprenoriale, nu pentru a deveni antreprenori neapărat. Un lucru este formarea profesorilor. Putem să le spunem statelor membre să facă ceva pentru profesori și să-i ajute. Noi, pe partea noastră, putem să uh, Uh, dezvoltăm instrumente foarte concrete prin programele noastre care ulterior să fie utilizate de către um, profesori la clasă pentru a susține învățământul antreprenorial. Știm că există multe inițiative, foarte multe proiecte în statele membre Uh, ar trebui ca acestea să poată să fie cunoscute și ni se pare că este un șantier extrem de mare de lucru, este foarte bine că uh, atrageți atenția asupra acestor inițiative și le susțineți. Domnule Jean, prego. Domnule Jean, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. Vreau doar să spun că în cadrul Direcției Generale pentru Ocupare acționăm și noi în ceea ce privește antreprenoriatul, dar din perspectiva incluziunii, deci stimularea antreprenoriatului pentru grupurile subreprezentate, deci uh, tinerii, dar ne concentrăm și pe antreprenoriatul social, care a fost menționat astăzi și ne ocupăm uh, și de aspectele financiare prin cadrul programelor existente. În ceea ce facem, sigur, uh, antreprenoriatul și educația pentru antreprenoriat nu este poate cel mai important uh, aspect, dar se încadrează. Mulțumesc, doamna Suidrova, vă rog. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuție. Sunt convinsă de faptul că dacă Parlamentul European trebuie, este preocupat de capacitatea de angajare a elevilor, formarea antreprenorială este indispensabilă acest atelier și prezentările experților și au, ne-au adus informații foarte importante. Printre inițiativele cele mai reușite, mi se pare că este cea uh, referitoare la Junior Achievement. Este o organizație internațională foarte extinsă care deja a obținut rezultate în acest domeniu, deci uh, mulțumesc aceste organizații. Mulțumesc de asemenea și vorbitorilor care au prezentat recomandări. Vreau să le pun întrebări pentru a vedea cine trebuie să facă, cine și ce trebuie să facă și mulțumesc oratorilor pentru că au răspuns la aceste întrebări. Constatăm că uh, educația antreprenorială dă roade, că are susținere din partea experților pentru că îmbunătățește capacitatea de angajare. Acum trebuie să punem accentul pe metodologie, metodologii trebuie să le îmbunătățim, trebuie să îmbunătățim și formarea profesorilor și să mm, susținem principiul alternanței. Trebuie așadar să atragem interesul antreprenorilor, al întreprinderilor, acești, ca aceștia să meargă în școli, să, pre, să propună un sistem de suplinire, de exemplu. Există foarte multe aspirații acum ca urmare a acestor discuții. Mulțumim pentru recomandările dumneavoastră Uh, trebuie să avem răbdare. Ne-ați spus, uh, vom respecta această solicitare din partea dumneavoastră. Mulțumim Departamentului Politic și experților pentru că ne-au prezentat uh, aceste date extrem de utile pentru un raport de calitate. Deci mă bucur foarte mult pentru această cooperare și sper că rezultatul va fi bun pentru toată lumea. Mulțumesc, a fost un atelier foarte interesant. Mulțumesc Departamentului de Politici pentru organizare și pentru alegerea temei. Mulțumesc de asemenea și reprezentanților direcțiilor generale care au participat până în final și ne-au uh, prezentat și un punct de vedere. Cred că este nevoie de un salt calitativ, există premisele necesare, așadar, pentru ca raportul nostru să vină cu un impuls suplimentar pentru statele membre, pentru ca această temă transversală să uh, devină un aspect central în politicile uh, de creștere, în special pentru creștere uh, inteligente, dar și deci pentru combaterea șomajului, așa cum spunea și colega Trupel, pentru ca tinerii să înțeleagă că ideea este să se concentreze asupra capacităților uh, lor. Și acest lucru se poate face prin educație. din uh, punctele de vedere exprimate de diferitele direcții generale, a rezultat că e nevoie de o abordare holistă. <clears throat> Trebuie să privim lucrurile în mod orizontal, să vedem ce fel de rețele există. De pildă, SchoolNet reprezintă o platformă importantă care privește 35 de mii de școli din Europa. De ce să nu promovăm ideea și prin intermediul acestor platforme? Apoi și platformele pentru formarea profesorilor. Deci, ideea este ca să avem instrumente pentru ca politicile să devină mai robuste, mai eficace în acest domeniu. Apoi alte portaluri în care să figureze și uh, experiența dobândită și ca și școala în general să devină mai eficace. Dar și aceste cunoștințe de a, a asuma riscul și de a pune în practică ideile. Este o provocare pentru Europa, dar și pentru școală, ca sistem. Și sunt convinsă că colega noastră, Suidrova, are de la ce porni în acest raport interesant. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Vă solicit încă un moment. Nu vreau să trecem acum de la prost la poezie, dar mai vreau să vă anunț ceva. Sâmbătă a fost Ziua Mondială a Poeziei și pentru acest eveniment important. Vroiam uh, să vă prezint doar un uh, filmuleț simbolic și poezia a fost amintită prin intermediul platformei Versopoli, susținută și de Europa Creatoare. Vreau să vă atrag atenția și asupra acestei forme foarte importante de creativitate. Ați primit și um, transcrierea acestui filmuleț, pentru că din cauza vitezei nu se poate traduce simultan. Dar vreau să mai punctez încă un lucru înainte de încheiere. Cu toții am rămas foarte mișcați de ce s-a întâmplat în, la Muzeul Pardo din Tunisia, de devastările din Irak. Mulțumesc Comisiei pentru informații, pentru că noi am venit cu acel amendament pe drepturile omului, pentru ca aceste devastări uh, la adresa patrimoniului cultural să fie considerate crime împotriva umanității. Împreună cu coordonatorii am decis să propunem o întrebare orală adresată Comisiei în plenara următoare pentru a veni cu angajamente mai precise în acest domeniu. Și acum să lăsăm cuvântul poeziei. Poate putem închide și lumina. Mulțumesc! Aš manau, taip, jis svarbi, tik norėtųsi, kad būtų dar svarbesnė. Kada bi poezija bila i, pojavili bi se vėrojatno, į receptį to njezinu lakų į masovnų proizvodnju. För mig är nog poesi inne, eh, men så är det nog inte för alla in, ampak samo za par tistih, ki mislijo doskrat o sebi, da so out. Sekoj moment, ko ga poezijata uh, eh, vzpostavlja sinergija, so obšestvena ta stvarnost. Istorijata ta je in. In, out, in, out, in, out, in, out. Читам и пишувам poezija, zato što pesnite i knjigite trpeljivo čeka na red. Lezen om het speciale licht dat op die manier op de mensen en de dingen valt. Poeziju pišem, pretože sa mi to jedno jednoducho deje. Poéziu čítam a píšem, lebo musím, chcem a môžem.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 Wel, het hart van de poëzie klopt overal en het klopt nergens in onze geglobaliseerde wereld. In mijn ogen is het hart van de poëzie in elk van ons. Насекаде. Од детското гугање па се до епитафот на надгробната почва. Überall, man muss sie nur finden. Bene, mi sembra una bellissima corale. Foarte bine, mi s-a părut uh, o manifestare de încredere în poezie care încă mai e la modă în pofida a tot a toate. Mulțumesc încă o dată. Ne revedem pe 16 aprilie la următoarea reuniune. O zi bună tuturor și mulțumesc pentru prezența oaspeților.